Bine. Cominciamo questo incontro del pomeriggio. Ringraziamo. Bună ziua, haideți să reluăm reuniunea. Mulțumim doamnei comisar Nelly Cruz pentru prezența ei alături de noi aici. Este vicepreședinta Comisiei și se ocupă mai cu seamă de dialogul cu Parlamentul în ce privește sectoarele de competența sa. Avem o oră la dispoziție pentru această dezbatere și începem imediat. Dau cuvântul doamnei comisar și mai apoi uh, colegilor. Mulțumesc! Thank you, uh, Madame le Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte, foarte mult să fiu printre dumneavoastră. Am parcurs mai mult de jumătate din drum, însă totuși ne-a mai rămas mult timp pentru a oferi beneficii uh, celor care ne-au adus aici. Întotdeauna uh, suntem întrebați uh, Uh, dacă mai pot conta pe noi, sigur că da, mai avem un an și jumătate de mandat și foarte multe lucruri de făcut, iar eu sunt hotărâtă să păstrez acest impuls. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, aș dori să vorbim astăzi despre modul în care vom construi un internet al deschiderii. Vom uh, vorbi despre oportunități și despre uh, inovație. Acestea sunt uh, subiectele la care aș dori să mă refer. De asemenea, aș dori, evident, să spun câte ceva în legătură cu uh, piața unică din uh, domeniul comunicațiilor și uh, cu câteva cuvinte despre răspunsul nostru la uh, solicitarea care ne-a venit din partea Consiliului European de săptămâna trecută. Mai întâi, deschiderea. Internetul este uh, o platformă atât de puternică și de productivă pentru că este deschis, deci este conectat. Puterea internetului uh, este legată de această deschidere. Iar, doamnă președinte, regulile noastre trebuie să răspundă la această deschidere și să o susțină, reducând barierele și uh, construind economii de uh, scară. Și haideți să vedem cum facem asta. Mai întâi, norul. Pentru întreprinderi, ar, acesta ar putea oferi uh, sisteme IT mai ieftine și mai flexibile pentru cetățeni, un spațiu privat, pentru uh, filmele, cărțile, muzica lor preferată, iar pentru guverne, servicii publice care au o valoare mai bună și sunt mai bine integrate. Dar diversele norme naționale ar putea să fragmenteze uh, piața noastră uh, unică și ar putea să reducă aceste beneficii. De altfel, vorbim despre o piață unică, vorbind și despre standarde comune, pentru că altfel nu mai avem de-a face cu o piață unică. Sunt uh, încântată să văd cum va arăta uh, raportul uh, doamnei Pilar del Castillo în legătură cu strategia legată de acest nor. De asemenea, ne interesează drepturile de autor. Acesta este un domeniu în care de mult am solicitat o schimbare. Asta cred că nu este o surpriză pentru dumneavoastră, dacă ar fi să uh, vedeți ce se întâmplă din perspectivă tehnologică, cum aceasta a dus, uh, cum tehnologia a dus la schimbări în domeniul uh, tehnologic și cum drepturile de autor ar trebui să reflecte acest lucru. Sunt puțin sătulă, dacă îmi permite să spun acest lucru, să aud uh, uh, cum unii spun că nu putem avea acces în mod egal la uh, muzică, la filme care ne plac, cum artiștii nu pot ajunge la audiența pe care și-o doresc, cum oamenii de știință nu pot să se folosească în mod adecvat de tehnicile de cercetare modernă. Uh, Uh, există o manieră prin care se pot întâmpla toate aceste lucruri și anume uh, drepturile de autor. Așa vom avea de-a face cu oameni mai fericiți, cu artiști mai fericiți, cu cercetători mai mulțumiți. De aceea, doamnă președinte, am lansat uh, um, licențele pentru Europa. De altfel, nu mă încântă legislația dacă nu uh, ne sunt puse la îndemână uh, și uh, soluții mai pragmatice, mai ușoare, mai puțin împovărătoare. Însă, de altfel, lucrăm și la îmbunătățirea legislației, mai ales dacă licențe pentru Europa nu va aduce rezultatele scontate. Sunt și alte căi prin care ne putem atinge obiectivele. Promovăm deschinerea și în altă parte, de exemplu, în ceea ce privește informațiile din sectorul public. Aceasta este o șansă prin care administrațiile publice pot să devină mai transparente, o șansă prin care putem să oferim uh, oamenilor uh, niște produse uh, mai noi, susținute de date, servicii mai noi și prin care putem să stimulăm o piață unică care să valoreze 10 de miliarde de euro. Sunt încântată că legislația înregistrează progrese și aș dori să îi mulțumesc domnului Calfin, raportorului și altora. Sper că vom putea să ajungem la un acord ambițios înainte de finalul președinției irlandeze, astfel încât încât toată lumea, inclusiv micile întreprinderi, uh, să uh, poată uh, folosi și refolosi ușor și ieftin uh, datele publice, generând astfel uh, din nou uh, valoare la nesfârșit pe piața unică. Și să nu uităm niciodată deschiderea și libertatea care depind de securitate. Nu putem fi deschiși online, nici gratuiți, dacă riscăm mereu atacuri din partea hackerilor, dacă um, riscăm furturi de identitate sau spionaj. Scopul nostru legat de e-identificare va face ca oamenii să poată să dovedească mai ușor uh, cine sunt, cine spun că sunt, uh, astfel uh, putând să-i ajutăm atunci când fac tranzacții, acestea să devină sigure și convenabile. Iar directiva propusă în ceea ce privește ciber, securitatea va putea să susțină aceste obiective. Trebuie să acționăm împreună pe teritoriul Uniunii Europene și dincolo de acest teritoriu, pentru că aceste amenințări nu cunosc uh, granițe. Am fost încântată, doamnă președinte, să vă pot prezenta această strategie în februarie uh, securitatea cibernetică ar trebui să fie o prioritate politică de top pentru uh, toți. Sper ca Parlamentul să poată face progrese rapide. Și asta astfel încât directiva cu privire la securitatea rețelelor și informației să poată fi adoptată pe durata acestui mandat. Acest lucru ar avea foarte mult sens. Această uh, deschidere uh, contează pentru piața noastră unică. Uh, lumea se transformă într-una digitală și noi avem uh, o oportunitate aici. Putem continua să avem uh, bariere în ceea ce privește comerțul online, calea inovației, uh, bariere pe care am încercat de decenii la rând să le reducem în alte părți sau putem să ne asigurăm că vom avea un nou mediu online pentru piața noastră unică, vibrant, unificat și deschis. Și toate acestea contează și în, afața, în afara pieței noastre unice, pentru că aici în Europa recunoaștem valorile și virtuțile de deschiderii. Uh, recunoaștem beneficiile care nu sunt numai economice, dar uh, beneficii și pentru libertatea de expresie și democrație, însă nu toate țările din lume uh, recunosc aceste valori. Am văzut acest lucru la întâlniri internaționale în lume, la IGF în Baku și în Dubai, de asemenea. Haideți să încercăm să reducem aceste diferențe pe cât uh, posibil. Haideți să avem o atitudine inclusivă și uh, să încercăm să construim capacități. Dar în cele din urmă, unii sunt uh, în favoarea unui mai mare control guvernamental. Dar dacă aceștia câștigă dezbaterea, um, se pare că riscul ar fi ca internetul să se uh, fragmenteze și așa am putea pierde beneficiile uh, unei rețele deschise, uh, unice și globale. Prin urmare, ar trebui să continuăm să susținem valorile Uniunii Europene și să susținem un model deschis pentru guvernanța internetului. Haideți așadar să acționăm împreună ca Uniunea Europeană, evident având o reprezentare externă adecvată, pentru a găsi o direcție comună pentru modul în care am putea susține un internet liber și robust. Cel de-al doilea comentariu al meu uh, vizează faptul că trebuie să ne asigurăm că această transformare digitală oferă oportunități pentru toți cetățenii noștri. Încrederea digitală și competențele digitale sunt esențiale aici, însă nu avem suficiente asemenea competențe și ne-am putea confrunta în curând uh, cu uh, pierderea unui milion de lucrători uh, ICT uh, foarte bine calificați. Acest lucru este absolut absurd atunci când avem de-a face cu cifre ridicate ale șomajului. Practic, renunțăm la oamenii noștri competenți, și nici nu eliminăm șomajul. E ceva revoltător și uh, se întâmplă în uh, anumite state membre pentru că avem cifre care să demonstreze acest lucru. Vorbim despre uh, cifre care merg până la 50% sau 60%, oricum o situație inacceptabilă. Așadar, dacă am putea să îmbinăm uh, aceste două aspecte mai mult, atunci, într-adevăr, uh, am putea să îi ajutăm pe tineri și uh, am ajutat și competitivitatea noastră. Cu toții putem face ceva pentru a reduce această discrepanță. Industria, um, instruirea furnizorilor și a Uniunii în sine. Noi și alții um, încercăm să facem acest uh, lucru și uh, tocmai am încheiat uh, o alianță cu câțiva parteneri ai noștri în Marea Coaliție pentru uh, Slujbe Digitale. Este un nou tip de cooperare pentru uh, a vindeca bolile noastre economice. Uh, nu sunt uh, doar instrumente retorice, ci angajamente clare pentru a lua măsuri. Și acestea vin nu doar din partea Comisiei, ci din partea tuturor celor care uh, pot să uh, aducă o diferență acționând într-un nou tip de parteneriat. Și, de altfel, trebuie să ne asigurăm că nu ne excludem jumătate din populație. Pentru că carierele în acest domeniu nu atrag suficiente femei, iar femeile și fetele adesea consideră că acest domeniu al informației și uh, telecomunicațiilor nu este pentru ele. Uh, ei bine, eu cred că se înșală acest domeniu ar trebui să fie deschis tuturor și uh, există aici o șansă mare pentru toată lumea. Sunt încântată că acționăm împreună în uh, cadrul uh, zilei fetelor în în domeniul ICT în aprilie pentru a vedea cum am putea începe să schimbăm aceste mentalități. Așa putem promova deschiderea digitală și oportunitățile, dar de asemenea trebuie să ne axăm și pe inovație. Foarte mare parte a acestei inovații poate să vină din partea antreprenorilor. În Statele Unite, majoritatea noilor uh, locuri de muncă uh, vin uh, din partea companiilor noi înființate, uneori înființate pe internet. Aici, în Europa, de asemenea, trebuie să dăm șanse de creștere inovatorilor, antreprenorilor trebuie să fim dominați de o cultură în care oamenii uh, nu sunt descurajați de riscul de eșec, dar uh, uh, din contră sunt susținuți și au resurse pentru a avea succes încă de la început. Avem inițiative minunate în acest sens pentru tineri, pentru că încercăm să Uh, influențăm uh, tinerii să înceapă noi afaceri. Am început această uh, inițiativă în Spania, acum vom ajunge la Berlin. Am avut cifre mari de tineri implicați. Vara viitoare vom merge la Londra și vă dați seama că putem să insistăm pe acest demers. Sunt încântată că bugetul Uniunii Europene va continua să sprijine inovația și cercetarea. Orizont 2020 oferă uh, o stimulare mai mare decât oricând pentru economia noastră, iar ICT va uh, juca un uh, rol complet aici. Uh, cu norme mai simple am putea să uh, facilităm uh, mai multor companii accesul la finanțare, la uh, produsele de pe piață și astfel să ne stimulăm competitivitatea. Orizont 2020 va continua să se axeze pe tehnologii cheie, pe cum electronicele și altele. Aș dori să aducem la oaltă diferitele părți ale acestui ecosistem uh, și să uh, reducem fragmentarea, creând uh, așadar un proiect care să poată Uh, concura pe piața globală uh, în uh, domeniul chipurilor. Inovațiile de genul acesta ar putea să stimuleze transformările viitorului. Ce s-ar întâmpla dacă aceste chipuri ar fi produse în Europa? Ei bine, noi putem face acest lucru. De asemenea, trebuie să ne gândim puțin la rețelele de superviteză din viitor. Peste 10 ani, traficul global mobil ar putea să crească de 33 de ori da, aceasta este cifra care se vehiculează de 33 de ori și uh, deja ne gândim la uh, tehnologia 5G, dar această tehnologie va veni din partea uh, industriei europene bazată pe cercetare europeană, uh, creând uh, locuri de muncă europene sau uh, competitorii noștri uh, globali vor ajunge acolo înaintea noastră. Exact asta am uh, solicitat uh, partenerilor noștri atunci când le-am solicitat să ni se alăture într-un parteneriat public-privat în acest domeniu. Este o oportunitate care nu poate fi pierdută pierdută, după părerea mea, pentru a recaptura um, rolul de lideri uh, tehnologici uh, globali. Așa uh, vom putea acționa, mai ales că suntem stimulați de cele 50 de milioane de euro de extra investiții europene. Evident, deschiderea, oportunitatea, inovația, toate depinde de un lucru și anume banda largă. Cetățenii Europei, uh, uh, cetățenilor Europei de pasă de internet, uh, ei fac cozi uriașe pentru a obține ultimele tehnologii în domeniu, protestează în legătură cu regulile care se aplică conținutului on, online. Dar fără bandă largă nimic nu ar putea fi realizat. În ianuarie am stabilit un plan cu 10 puncte pentru banda largă, pentru a oferi fiecărui cetățean conexiunea de care are nevoie și pe care o merită. De atunci, evident, liderii europeni uh, au uh, redus foarte mult propunerea noastră pentru uh, o facilitate digitală uh, Connecting Europe Facility, uh, efectiv uh, eliminând acest canal pentru finanțarea pentru bandă largă. Dar Uh, sunt uh, hotărâtă să folosesc uh, orice sursă de finanțare disponibilă pentru acest proiect, că vorbim despre BEI, de fondurile de investiții și structurale sau de finanțarea națională sau regională. Dacă Consiliul sau liderii Europei nu au profitat de această ocazie, dacă permit să pierdem această ocazie, atunci sincer sper că dumneavoastră, membrii ai Parlamentului, să corectați Uh, această uh, parte a procesului de luare de decizii. Mai avem și alte măsuri pe care le pregătim, de exemplu serviciul universal și neutralitatea internetului. Mai mult, săptămâna viitoare, așteptăm o propunere pentru a reduce costul uh, pentru banda largă, pentru instalarea sa. Trebuie să folosim însă cât se poate de mult și spectrul pe care îl avem la dispoziție. Uh, Aici avem nevoie de o anumită gândire creativă, iar folosind piața noastră unică, putem să uh, obținem o economie uh, de scară largă uh, pentru producător, furnizor, și așa mai departe. Nu vom ajunge însă acolo dacă ne gândim la fiecare instrument uh, în parte, la fiecare interes în parte, la fiecare stat în parte. Nu mai putem să păstrăm sisteme depășite din uh, secolul uh, trecut. Avem nevoie de o abordare care să privească spre viitor, care să fie ambițioasă și uh, care să fie europeană. Iar asta va fi filozofia planului nostru de acțiune pentru wireless. Aceste măsuri însă reprezintă doar începutul. Piața unică pentru telecomunicații încă nu este completă. Săptămâna trecută, Consiliul European ne-a rugat să sugerăm măsuri concrete pentru o piață unică în domeniul domeniul uh, ICT, uh, Asta înainte de întâlnirea Consiliului din octombrie. Aceasta este o oportunitate majoră. Imaginați-vă ce ar putea să însemne asta. Uh, un sector digital al telecomunicațiilor gata să dărâme bariere și să gândească în termeni vaști putem să obținem anumite beneficii pentru consumatori, de asemenea uh, o mai mare integrare, mai multă inovație, mai multe conexiuni, mai multă concurență și mai multe oportunități. Toate, uh, câtă vreme uh, completăm piața unică din domeniul telecomunicațiilor, astfel oferind economiei noastre stimulente care valorează 110 miliarde de euro pe an, adică 0,8% din PIB. Vom analiza uh, foarte intens aceste aspecte în lunile care vin și sper uh, că veți avea un rol central de jucat în acest uh, uh demers împreună cu uh, Comisia. Sunt uh, gata să uh, vă văd luând parte în mod activ și uh, uh, substanțial la acest demers, pentru că este o șansă pe care o avem să oferim o bandă largă pentru toată lumea și să asigurăm un continent conectat și competitiv. La asta ne gândim atunci când discutăm cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Grazie al... Mulțumim, doamne comisar pentru răbdare, așa cum pentru cuvintele sale, care e clar că a stârnit uh, cereri de luare de cuvânt. Aș uh, dori și eu să-mi faceți o favoare. L avem pe colegul Fanisteroi, care trebuie să participe la uh, reuniuni foarte importante la ora 16 și ar dori Eh, să pun o întrebare, doamnei comisar, înaintea coordonatorilor. Haideți să facem o excepție și să-i dăm cuvântul, vă rog. Ik wil heel graag eh, de uitgestoken hand van de commissaris eh, aannemen. Mulțumesc. Uh, vreau uh, să îi vin în întâmpinare doamnei comisar, care ne-a rugat să gândim creativ și noi vrem să facem acest lucru. Într-adevăr, conf- suntem confruntați cu tot felul de provocări, ne-a dat exemple de inițiative, de acțiuni. Se vorbește de 110 miliarde de euro pe an, ceea ce e foarte mult ca finanțare în această perioadă de criză. Trebuie să spunem foarte clar, eu sunt raportor pentru Fondul de Dezvoltare Regională și cu toate că în propunerea comisiei domeniul uh, TIC a fost uh, luat ca domeniu prioritar. 180 de miliarde din Fondul pentru Dezvoltare Regională sunt prevăzute uh, Uh, și domeniul tehnologiei și comunicațiilor este considerat prioritar. Parlamentul a salutat acest lucru pentru că a considerat că acest domeniu este uh, de mare importanță pentru viitorul uh, societății noastre. Avem nevoie de locuri de muncă pentru tineretul nostru, numai așa vom putea să progresăm. Institutul European pentru Inovare și Tehnologie trebuie să fie susținut. Și în Fondul de Dezvoltare Regională, am spus că aceste centre de inovare și excelență trebuie să facă uh, obiectul uh, unor inițiative regionale, deci trebuie să poată fi interconectate. Și Uh, eu, într-adevăr, regret împreună cu dumneavoastră faptul că Consiliul și-a a rescris prioritățile într-un alt mod. Noi, în Parlamentul European, dorim o agendă integrată, astfel încât să existe cât mai multe șanse pentru Europa pe viitor. Uh, am uh, ascultat uh, expunerea dumneavoastră și am citit uh, carta. Uh, despre care ați vorbit, referitoare la internetul în bandă largă, pe care vrem să-l punem la dispoziție tuturor cetățenilor și a celor care trăiesc în zonele rurale. Și cred că, într-adevăr, ar fi foarte bine să ne asumăm răspunderea în acest domeniu și vă asigur de toată susținerea mea, domnule comisar. Mulțumim, domnule Fanistră, și pentru aceste informații. De, acum uh, revenim la procedura normală și dăm cuvântul doamnei del Castillo. Trei minute, vă rog. Gracias, presidenta. Bienvenida, eh, comisaria. Es un placer tener... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă urez bun venit, doamnă comisar. Ne bucurăm să vă avem în mijlocul nostru. Ați spus că mai avem uh, suficient timp la dispoziție, însă în mandatul nostru nu mai este atât de mult timp. Și e destul de dificil să lucrăm uh, și peste perioada verii, însă cred că putem să utilizăm timpul uh, rămas și să propunem niște inițiative pentru viitor. Pentru că um, la sfârșitul mandatului vom face un uh, bilanț și vom privi de asemenea spre viitor și uh, Cred că pentru domeniul în care, de care sunteți responsabile dumneavoastră, evaluarea va fi foarte pozitivă, pentru că întregul sector uh, s-a mișcat uh, foarte bine, uh, a, a progresat și a contribuit la competitivitatea și la creșterea dinamicii economiei europene. Cred că este o contribuție semnificativă. pe care, contribuție pe care a adus-o domeniul pe care îl păstoriți. Nu mai avem foarte mult timp, deci putem să revenim la această discuție. În orice caz, vreau să spun uh, câteva lucruri. În primul rând, Consiliul a cerut uh, Comisiei măsuri pentru a dezvolta uh, cât mai mult uh, piața comunicațiilor. Ați putea să ne dați mai multe detalii la ce fel de propuneri uh, vă referiți, ce fel de propuneri va face Comisia pentru a răspunde solicitării Consiliului. În al doilea rând, ați vorbit despre gestiunea spectrului. și ne referim aici la o gestionare dincolo de legislația națională. Există niște perspective de, de progres și, în cele din urmă, în ceea ce privește mecanismul conectarea Europei, vreau să vă întreb dacă aveți vreo idee de ce s-ar putea face, dată fiind situația bugetară actuală. Și, în cele din urmă, mi se pare că, dată fiind situația actuală a Europei, este crucial ca administrațiile publice să treacă și ele în sfera digitală. Cred că acest lucru ar fi foarte important. Dacă am putea face acest lucru, atunci, în toate statele membre, atunci, într-adevăr, uh, uh, vom revoluționa administrația publică. Nu cred că aici s-au făcut prea mari progrese. Deci cred că e momentul să abordăm din nou acest sector. Chiar dacă nu putem să încheiem totul în timpul mandatului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, Pilar! Doamna Țică, un numele Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc și o doamnei comisar că este astăzi alături de noi. Uh, vreau să o felicit încă o dată pentru faptul că a avut acea inițiativă Girls and ICT. Uh, cred că este o inițiativă care trebuie continuată. Uh, cred că este un foarte mare potențial uman care este insuficient utilizat și cred că trebuie să încurajăm mai mult tinerele să îmbrățișeze o carieră în domeniul științelor exacte. Uh, de asemenea, domeniul ICT este un domeniu care are un potențial imens pentru creare de locuri de muncă și de aceea vreau să vă rog, doamnă comisar, și Parlamentul vă susține să nu acceptați tăierile propuse în cadrul uh, viitorului program uh, multianual cu privire la Connecting Europe Facility și mă refer la componenta privind ICT. Uh, consider că aceste investiții, în special pentru interconectarea administrațiilor uh, publice, pentru interconectarea sistemelor de e-government, dar și pentru modernizarea uh, societății în general, pentru că foarte multe industrii depind de informatizare și de disponibilitatea rețelelor de comunicații electronice, deci implicit înseamnă locuri de muncă. Deci de aceea vreau să știți că Parlamentul vă susține astfel încât să nu fie reduceri în ceea ce privește investiții în domenii care pot crea locuri de muncă și creștere economică. Aș vrea să vă și întreb în ceea ce privește câteva inițiative care există prevăzute în programul de lucru a Comisiei. Mă refer la inițiativa e-invoicing, care în mod normal ar trebui să apară în trimestrul 2 al acestui an. Uh, este extrem de importantă inițiativa invoicing în contextul achizițiilor publice, a pieței de, publice de achiziții, uh, întrucât uh, va permite, practic, piața, dezvoltarea pieței interne în domeniul ICT. De asemenea, în ceea ce privește strategia europeană pentru cloud computing, am vrea să știm când va veni Comisia cu această Inițiativă așteptăm de mult. Am văzut parteneriatul european cu industria în domeniul uh, cloud computing, dar așteptăm cu interes uh, strategia și ce anume ar trebui să conțină ea. Considerăm că și acele guidelines-uri uh, privind um, service level agreement ar trebui să fie prevăzute. De asemenea, în programul de lucru aveți o inițiativă Reducing the Cost of Broadband Infrastructure Deployment, și, de asemenea, Integrated European Market for Card, Internet and Mobile Payments. Uh, cred că aceste inițiative sunt extrem de importante și așteptăm cu interes. Aș vrea să ne spuneți când exact va veni Comisia cu aceste inițiative, pentru că timpul este scurt și ca să le putem finaliza în acest mandat trebuie să le avem cât mai repede. Și ultima întrebare pe care vreau să vă pun. Ce măsuri aveți în vedere să propuneți Consiliului European pentru întâlnirea din octombrie? întrucât Parlamentul vrea să vă susțină și de aceea cred că putem uh, împreună să construim niște măsuri care într-adevăr să contribuie la dezvoltarea industriei și a societății europene. Mulțumesc! Grazie. Per due minute. Mulțumim. Și acum, pentru două minute, are cuvântul doamna Riera Madurel. Muchas gracias, presidenta, señora comisaria. Eu... Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Vreau să mă alătur celor spuse de mai mulți uh, dintre colegi referitor la îngrijorarea uh, cu privire la constrângerile bugetare care ar putea să pericliteze agenda digitală, mai ales în ceea ce privește infrastructura, dar și alte proiecte de viitor cum ar fi cloud computing și alte proiecte de care ați vorbit. Reducerea evidentă a bugetului uh, ne îngreunează uh, în uh, atingerea obiectivelor agendei digitale. Cu atât de puțin bani, nu știu cum ar fi posibil ca Uniunea Europeană să dezvolte rețele europene de telecomunicații și să uh, um, reducă disparitățile digitale din Uniunea Europeană. De asemenea, serviciile electronice uh, și introducerea și dezvoltarea acestora în administrația publică în, sunt uh, hotărătoare, sunt elemente hotărătoare pentru modernizare uh, și pentru redresarea economiei europene. Aici e nevoie de ajutor. Nu vom reuși să facem aceste lucruri cu atât de puține fonduri. Ați spus deja și dumneavoastră că se pot obține sinergii cu fondurile structurale, um, dar nu putem să ne așteptăm ca toate uh, lucrurile pe care le mai avem de făcut din Europa să fie finanțate din fondurile structurale. Finanțarea privată este sigur uh, Uh, posibilă. Mecanismul Conectarea Europei prevede instrumente de atragere investițiilor private, dar uh, bugetul care este prevăzut uh, restrânge foarte tate atractivitatea. Apoi, um, dezvoltarea internetului în bandă largă, de internet de mare viteză, este de asemenea un lucru foarte important pentru acest aceasta, pentru aceasta avem nevoie de un cadru juridic foarte clar, niște norme uh, bine puse la punct. Și am o întrebare pentru dumneavoastră. Pe când am putea să așteptăm o propunere de regulament pentru a reglementa accesul la rețelele telecom? E important ca eforturile noastre, e foarte important să ne unim forțele, să ne unim eforturile, mai ales în ceea ce privește uh, finanțarea și uh, Grupul meu uh, vă susține pentru că cu toții știm că dacă nu avem uh, investițiile necesare, finanțarea necesară, atunci nu putem face nimic. Mulțumesc. Acum, domnul sau doamna Thompson. Uh, I am also very happy that... Mulțumesc, doamna președinte. Și eu mă bucur foarte mult că ați venit astăzi aici, doamnă comisar, pentru că mulți dintre noi am fost șocați când am văzut bugetul venind de la Consiliu. A fost incredibil că s-au redus cu 90% fondurile pentru internetul în bandă largă și pentru agenda digitală și e vorba de bani care fusese repus deoparte pentru uh, zonele izolate unde chiar au nevoie de E uh, vorba de zone izolate unde internetul în bandă largă e uh, necesar ca oxigenul pentru dezvoltarea și prosperitatea oamenilor de acolo. Deci putem să utilizăm fonduri structurale, într-adevăr, uh, dar uh, e limitată această posibilitate și când vom ști de unde vin cei 8 miliarde de euro pe care nu i-am obținut, pentru că Uh, acesta reprezintă o premiză pentru dezvoltarea Europei digitale și pentru utilizarea potențialului de creare de locuri de muncă despre care ați vorbit. Lăsând acestea la o parte, eu sunt convinsă că Parlamentul vă va susține și vom uh, urmări cu atenție ce se întâmplă, pentru că și alegătorii din țările noastre ne întreabă ce se va întâmpla cu internetul în bandă largă. Zonele izolate, de asemenea, nu pot fi populate, pentru că oamenii nu vor să meargă să trăiască acolo atâta timp cât nu au acces la internet în bandă largă. Deci e o strategie foarte importantă. În al doilea rând, E foarte bine să discutăm despre internet în bandă largă și uh, TIC. Eu estimez că jumătate din uh, populația Europei însă nu știu cum să deschidă un calculator. Și cum putem să învățăm pe oameni într-un timp așa de scurt uh, pe oameni care au uh, o tehnofobie, nu au acces la formare, la educație. Cred că ar trebui ca în fondul uh, social să se ofere programe de formare a uh, adulților. În țara mea, uh, în Danemarca, în 2015, întregul sector public va fi digitalizat și o mare parte din populație nu are nicio idee, habar n-are ce înseamnă, cum se folosesc tehnologiile uh, informatice și de comunicație. Și e, acest lucru trebuie să luăm în serios pentru că dacă nu, oamenii vor fi foarte furioși. Și în cele din urmă vreau să comentez ceea ce ați spus despre femei și fete. piața muncii cea mai segregată din toate sectoarele este cea a tehnologiei informației și comunicării. Și în universități Eh, informatica este o materie unde um, nu există decât foarte puține femei, cred că, mai ales în vest. În România, cred că situația e diferită, dar în vest sunt, aproape că nu sunt femei în acest sector. Trebuie să atragem cele mai bune talente, persoane cele mai calificate. Și oare de ce companiile informatice sunt uh, mulțumite cu alegerea talentului din doar uh, jumătate din uh, populație. Cred că este foarte ciudat, mai ales când spuneți că sunt milioane de locuri de muncă libere, de posturi vacante în acest uh, domeniu. Cred că trebuie să atragem fetele și femeile pe aceste posturi. Mulțumesc, doamna Maria Carvalho, acum. Thank you, President. Uh, Commissioner, very welcome to our... Uh, mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Uh, bine ați venit în comisia noastră și vă mulțumesc pentru explicații. Vreau să comentez um, tehnologia informației și comunicării și legătura cu programul Orizont 2020 și să fac o cerere. După cum știți, uh, tehnologia informației și comunicării se găsește în pilonul 2 al programului Orizont 2020, dar este de fapt o dimensiune transversală care se găsește în, to- în toți pilonii, în știință, competitivitate industrială, provocări uh, de societate și așa mai departe. În uh, Parlament um, vorbim despre ce s-a întâmplat, ceva ce a început în acest domeniu, E vorba de un uh, sistem care ar trebui să fie extins din acest domeniu. Un punct pe care nu l-am putut uh, rezolva în discuțiile noastre cu Consiliu. Am avut dificultăți în transmiterea mesajului acestuia către Consiliu și deci vrem să vă rugăm să fiți mai, uh, mai ambițioasă în uh, ceea ce se numește fast scheme. Apoi, accesul la publicații. Am votat în unanimitate um, documentul cu privire la accesul public la documente și cerem Consiliului să ne arate modalitatea în care se poate promova un plan de punere în aplicare a accesului la publicații în uh, cadrul Orizont 2020 păstrând uh, nivelul publicațiilor în același timp și atrăgând pe cei mai buni cercetători care doresc să publice articolele în cele mai bune jurnale și să nu fie descurajați de faptul că avem această politică de uh, acces deschis la uh, publicații. De aceea avem nevoie de un model de afaceri durabil pentru a ne asigura că aplicarea acestui principiu în program, programul uh, Orizont 2020 se va desfășura în mod optim. Mulțumesc. Se la parolă colega Eller, prego. Mulțumesc, domnul Eller, acum. Doamna comisar, vă mulțumesc că sunteți aici. Vreau să subliniez că nu ar trebui să mai facem greșeala de a sublinia tot timpul ce decizii proaste a luat Consiliul uh, cu privire la mecanismul conectarea Europei. Bun. Um, Consiliul a venit cu un plafon, dar urmează să vedem ce face Parlamentul, pentru că până nu spune și el poziția, nu se va hotărâ nimic. Și de-am văzut ce a făcut Consiliul. A împărțit bugetul la jumate, apoi au uh, spus, bun, se pot, se pot folosi bani din fondurile structurale, apoi Uh, s-au alocat în foarte mulți bani către alte programe, dar uh, internetul în bandă largă a fost redus foarte tare. Și acum noi avem posibilitatea să schimbăm acest lucru. N-ar trebui să tot întrebăm cum a putut Consiliul să facă acest lucru. E o chestiune politică și noi aici putem să reacționăm. În practică trebuie să găsim soluții, pentru că oferta Consiliului are și un nivel de flexibilitate, ceea ce îmi practică înseamnă că ce e important e ca banii rămași din program să nu se reîntoarcă la statele membre, ci să se creeze un membru. Uh, să zicem că acești bani vor fi undeva între 30 și 45 de miliarde. Și din punct de vedere practic, uh, nu putem să vorbim despre câți bani sunt, dar putem să propunem o alocare a acestora. Deci putem să decidem o, un echilibru diferit în mecanismul conectare Europei, pentru că avem foarte multe fonduri structurale. Am putea apoi, în al doilea rând, să alocăm oarecum în procente banii, deci banii din fond. Putem să definim o agendă de preferințe, spunând uh, în uh, prima coloană uh, s-au redus foarte tare fondurile uh, față de alte domenii și deci ar trebui ca banii care rămân să fie alocați prioritar pentru programele din această rubrică. Și cred că mecanismul conectarea Europei ar fi prioritatea 1. Și în Parlament, dacă acceptăm în principiu că plafoanele, pentru că alte chestiuni nu sunt realiste, Uh, colegii de la agricultură și de la fondurile structurale ar putea eventual să accepte că agenda digitală afectează Europa, afectează oamenii din zonele rurale. E o chestiune, deci, foarte importantă. E vorba și de uh, armonizarea condițiilor de viață în Europa. Deci, am putea să ne punem de acord și să acordăm prioritate mecanismului conectare Europei. În orice caz, să nu tot uh, uh, discutăm despre ce a făcut uh, Consiliul, ci să implicăm pe toți uh, raportorii implicați în proces. Pentru că important este să ne unim și să mergem într-o direcție comună și să venim cu niște propuneri uh, concrete. Să nu așteptăm Comisia și Consiliul, pentru că acum mingea este în terenul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Prodi! Grazie, grazie, la... Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența dumneavoastră. aici. E clar că acestea sunt considerații extrem de importante, deoarece dependența noastră de aceste tehnologii se face din ce în ce mai simțită pe zi ce trece. Așadar, siguranța informatică e foarte importantă. Noi suntem obișnuiți să o privim eh, din punct de vedere al atacurilor din, eh, spre exterior, deci eh, cu software. Însă eu vă pun altă întrebare, și anume, există și hardware, cumva materiale informatice ascunse în calculatoarele noastre și care să poată fi acționate din exterior pentru ca să obținem informații specifice Eh, sunteți și noastră preocupată de un astfel de scenariu și dacă da, ce anume faceți sau ce se face în Uniunea Europeană pentru a contracara o astfel de situație? Mulțumesc! Grazie, ultimul intervenție. Mulțumesc și ultima intervenție, doamna Ulf, Ulfskog. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Eh, eu eh, sunt eh, raportare pe, pentru dosarul verificărilor electronice și încă mă aflu în faza în care trebuie să mă întâlnesc cu o mulțime de persoane și acum nu pot să rezum aici toate informațiile pe care le-am obținut din aceste dezbateri și seminarii, dar oricum se constată că există multe așteptări, deși rezervate, după cum am spus, cu propunerea aceasta în materie de notificare. Uh, sunt mari așteptările pe acest dosar, bun, și pentru piața internă și ocuparea și așa mai departe, dar pe de altă parte reprezentanții statelor membre uh, au aceleași așteptări și ar dori să ofere ca cel mai bun exemplu sistemul național și atunci trebuie să existe o propunere comună, deși va fi privită cu ochi foarte critici, deși avem la dispo- timp la dispoziție ca să o perfecționăm. Uh, aș spune că, după cum uh, spuneam, uh, foarte mari sunt așteptările. Și vă încurajez să încercați să fiți la înălțimea lor. Era il penultimo perché dat. Mulțumesc, de fapt era penultima intervenție, pentru că cineva a mai cerut cuvântul, vă rog. Da, uh, doamna Merkis, uh, mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, am o întrebare. Păcat păcat că mecanismul conectarea Europei a fost cumva respins la nivel național, printre altele de Parlamentul olandez. Agenda digitală, dacă e sunt o trebuie să ne gândim la sinergiile cu companiile de telefonie pentru gestionarea datelor care ne provin din rețelele inteligente și din contoarele inteligente. Uh, Uh, conectarea Europei ar putea utiliza um, rețelele deja existente. De exemplu, uh, trasabilitatea liniilor de aprovizionare energetică ar fi importantă. Dacă ne puteți spune ce agenda aveți aici și dacă există pericole legate de uh, accesul la datele private prin aceste rețele inteligente. Mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna comisar. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, o senzație care nu e nouă, dar ce o am de mai mult de trei ani și jumătate încoace, că sunt văslim în aceeași barcă și că um, Comisia Europeană și Comisia dumneavoastră ei trei de la Parlamentul European știu foarte bine care e importanța digitalizării Uh, care are legătură cu portofoliul meu, uh, am explicat-o în amănunțime și nu e nevoie de altfel să vă explic dumneavoastră așa ceva, știți foarte bine. E un portofoliu orizontal, conectat cu cetățenii și cred eu că este cel mai bun domeniu uh, prin care poți explica cetățenilor de ce e bine să avem o abordare europeană față de digitalizare ci că piața noastră e conectată cu toate celelalte. Uh, unii vorbitori de aici au vorbit de sănătate care e legată de sănătate, de cultură și așa mai departe. Acestea fiind spuse, am uh, această senzație că mă bucur de sprijinul dumneavoastră, desigur, și sunt uh, foarte recunoscătoare. Eu am un uh, caracter încăpățânat și dacă întâmpin dificultăți, sunt încă și mai hotărâtă să uh, o scot la capăt. Mă rog, uneori am fost surprinsă ca să mă exprim diplomatic că o decizie luată de Consiliu a fost să nu utilizeze oportunitățile, ci din contră privea spre trecut. Dar mă rog, ultimul Consiliu de trecută mi-a dat speranțe. Acolo s-a cerut comisiei să vină cu un fel de plan care să se refere la piața unică digitală. Știm care sunt mizele. Vorbim de această piață unică digitală, putem să ne întâlnim cu diverse probleme, dar în fine, eh, spuneam că vă sunt recunoscătoare pentru susținere și pentru abordările creative ale tuturor. Am notat tot ce a spus eh, fiecare dintre dumneavoastră, toate sugestiile, toate întrebările dumneavoastră. S-a sugerat eh, o soluție, o ieșire din impas, că nu putem accepta ca aceasta să fie varianta finală a bugetului. Îmi amintesc Prima dată când m-am întâlnit uh, cu comisia dumneavoastră și am explicat care sunt mizele, eu am spus și sper că vă reamintiți că fiecare european uh, e digital. Și cre- încă cred în această afirmație. Nu contează că ești un cetățean uh, care trăiește într-o zonă rurală, nu ești un cetățean de mâna a doua și poți fi conectat. Cum spunea și domnul Ele, că dacă ai ocazia, dacă dai ocazia cetățenilor să să uh, profite de tehnologie, atunci nu trebuie să conteze nici vârsta, nici țara de origine nici uh, că ești de la sat sau de la oraș. Toată lumea trebuie să fie conectată, că aici e vorba și de cultură și de energie. Și dacă faci această deosebire, atunci faci o mare greșeală. Pentru că asta înseamnă că cetățenii nu beneficiază, nu, sau nu li se permite cetățenilor să beneficieze de șansa de a fi conectați. Eh, Vorbind despre conectarea Europei, eh, pentru mine a fost o provocare și a fost un instrument fascinant, deoarece împreună cu președintele Băncii Europene de Investi- pentru Investiții am avut discuții îndelungate și intense cu 9,2 miliarde propuse pentru eh, banda largă digitală și apoi pârghia unui instrument creativ uh, pe care să putem utiliza la BEI și apoi să vorbim de 80 de miliarde de euro. Dacă, doamnă președinte, dispunem de o asemenea sumă, și mai ales pentru zonele rurale, zonele care, hai să spunem că nu sunt, nu constituie un client privilegiat pentru o companie digitală, uh, atunci putem face ceva, dar a fost o greșeală la Consiliu, s-a spus că să nu folosim acei bani, uh, este o problemă care trebuie rezolvată de companiile private dar acestea, companiile private, nu dau bani sau nu-și cheltuiesc banii pe activități care nu le aduc profit și, mă rog, e explicabil. Noi însă avem o responsabilitate. Noastră vorbează de o abordare mai socială și pot uh, explica de ce e uh, o măsură pozitivă să conectăm și acele zone. O casă conectată, o casă conectată și la rețeaua energiei inteligente, la internet, e foarte, un proiect foarte important vorbeam de aceste 80 de miliarde pentru zone rurale. Uh, care este, de fapt, miza? După cum bine a spus cineva aici, că s-a trecut de la 9,2 miliarde la 1 miliard, iată s-au făcut aceste reduceri bugetare, practic e un semnal clar că nu s-a înțeles care era miza. Bun, pot da vina și pe mine chiar și mă întreb oare n-am explicat uh, suficient care era miza, dar mă rog. Asta e pe plan secund. Noi trebuie să ne realizăm că acum trebuie să găsim o altă soluție. Și asta și propun eu. Uh, am avut convorbiri cu mulți colegi ai dumneavoastră, președinți de comisii parlamentare, de grupuri politice ca să spunem foarte clar că și prin programele finanțate prin fonduri structurale am putea aduce o contribuție financiară, opțiune care va deveni din ce în ce mai interesantă dacă TIC și uh, banda largă sunt uh, confirmate ca o prioritate tematică pentru fondurile structurale și de investiții. Și dacă așa vor sta lucrurile, atunci Ne apropiem și de mm, poziția Consiliului care a sugerat o astfel de soluție, însă atunci sper sincer că și dumneavoastră veți fi activi. Știam deja că după modificarea tratatului de la Lisabona, sunteți, uh, modificarea adusă prin tratatul de la Lisabona, sunteți uh, și mai capabili să impulsionați un astfel de proces. Deci, e o perioadă cu multe provocări și până înaintea pauzei de vară, înainte de vacanțe de vară, vine o perioadă uh, crucială. Trebuie să profităm de ea și să avem o Europa unită în agenda digitală. Acum încerc să recapitulez întrebările dumneavoastră și observațiile dumneavoastră, sugestiile atât de creative pe care le-ați făcut. De adevăr, Consiliul ne arată că e conștient de această piață unică digitală, cât de importantă e comunicarea. E practic oxigenul viitoarei economii, tehnologia comunicațiilor. Și suntem conștienți că asta este viziunea Consiliului și vom face și o propunere în consecință pentru Consiliul din luna octombrie Pilar mă întreba uh, ce intenționez să includ în acel plan care ni s-a cerut. Uh, suntem pe cale să concepem uh, acest conținut, facem toate eforturile. E clar că dacă vorbim de piața telecomunicațiilor în Uniunea Europeană, E practic o colecție de 27 de piețe de telecomunicații naționale. Deci, iată, fragmentarea. Asta ar fi uh, eticheta pieței în acest moment. Asta înseamnă că mm, și uh, consumatorii au o uh, posibilitate de alegere limitată și operatorii de telecomunicații nu au avantajul de a-și organiza operațiunile pentru o piață uh, extinsă europeană. Țările încă trebuie să investească, să inoveze la nivel global și să fie concuren- uh, și să uh, se poată măsura cu concurenților la nivel global. Colegii mei s-au referit și la um, activitățile bancare. Dacă dumneavoastră puteți uh, face și o, propune, și o propunere în acest sens, uh, va fi foarte îndatorată. Când vom avea această piață europeană digitală, uh, trebuie să ne gândim că ne poate impulsiona economia cu câteva miliarde de euro zilnic trebuie să fim conștienți de oportunitatea asta ca și să reacționăm la cererea Consiliului. Voi conlucra cu dumneavoastră și asta ar însemna ca înainte de întâlnirea din octombrie să ajungem la o poziție comună. Dați că s-a referit la inițiativa aceea Girls and ITC, fetele și tehnologiile informațiilor și uh, comunicațiilor. Bun. Avem, într-adevăr, nevoie de implicarea femeilor sau, mă rog, fetelor și e foarte interesant că până acum, după cum bine s-a spus, n-am uh, utilizat acest potențial al uh, acestei părți a populației europene în majoritatea cazurilor trebuie început de vreme, încă din școala primară, ca să se înțeleagă foarte clar că acest tip de abordare e importantă și fetele deja la vârste de să spunem, 10 ani sau chiar mai uh, mici de 10 ani uh, sunt uh, la fel de pricepute în utilizarea gadgeturilor electronice ca băieții. Dacă noi începem cu această inițiativă a fetelor și tehnologiilor, trebuie să începem cât mai rapid posibil. Însă, între timp, e interesant de văzut că împreună cu industria și cu universitățile am demarat, ca să spun așa, un proiect de coaliție și am cerut uh, companiilor industriale mm, active în acest domeniu să își pună în comun eforturile ca să avem un tablou general și să vedem cum putem rezolva problema, ca pe de o parte uh, să uh, luptăm împotriva șomajului tineretului care e inacceptabil și pe de altă parte aceste tehnologii TIC pot uh, crea și trebuie să creeze un milion de locuri de muncă înainte de 2015. Deci trebuie să fim activi. Uh, la Târgul de la Hanovra uh, s-a semnat un acord cu industria Există un sistem informatic pe internet, te poți conecta și poți uh, vedea exact uh, condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a te angaja și să îți uh, completezi CV-ul online. Deci să accesezi un model de CV care să te ajute să-ți găsești un loc de muncă. So, um, also talking about the cloud strategy. Apoi eh, am fost întrebată despre strategia eh, pentru așa numitul cloud computing, deci eh, o arhivă virtuală pe internet. La început am spus că Pilar e cea care se ocupă cu un raport pe care ni l va prezenta în curând pe această temă. E o chestiune foarte importantă. Aseară am avut o întâlnire cu președintele Thomas Silves, care este președinte al unui grup la nivel înalt pentru această tehnologie de cloud computing. și trebuie, mi-a spus că vom avea o întâlnire ulterioară pentru a uh, ști foarte clar care sunt mizele și ce trebuie făcut și a fost foarte interesantă întâlnirea cu președintele Estoniei, președintele acestui grup, care a fost foarte activ în inițiativa Casa Electronică și atunci această strategie cloud computing este foarte importantă și pentru IMM-uri, mi-a spus domnia sa, dar are legătură și cu securitatea informatică. Și acum trec de la una la alta. Știm că, din păcate, există un număr însemnat de europeni care nici măcar n-au intrat niciodată pe internet. În Italia, de exemplu, 40% din italieni nu au intrat niciodată pe internet. E pentru noi un semnal de alarmă. Bun, asta se întâmplă din diverse motive. Poate că oamenii nu au încredere să intre pe internet, poate, ei, poate oamenii se gândesc, da, asta nu-i de mine, sau poate că internetul nu e destul de sigur. Bun, noi trebuie să spunem foarte clar, guvernul italian și mai ales ministrul de resort a făcut eforturi ca să uh, îmbunătățească situația, pentru ca tot mai mulți italieni să fie conștienți de avantajele, beneficiile internetului, dar uh, e bine să ținem cont de acest semnal de alarmă și aici uh, este o legătură și cu securitatea pe internet doamna Ashton și doamna Malmström și cu mine, în numele Comisiei, am publicat o inițiativă și există și o directivă care are legătură cu asta și sperăm ca împreună cu dumneavoastră să uh, avem succes cu această inițiativă. Sper sincer ca și doamna raportare să, să, sau să fie numit un raportor pentru această directivă cât de curând uh, posibil. Doamna Carvalho a menționat uh, accesul public la informații și publicații. Chiar uh, ieri uh, am avut o întâlnire pe această temă. Cercetătorii din întreaga lume au avut o, o, o conferință cerând accesul larg la informații, la publicații, pentru că e o ocazie pierdută dacă nu profităm de tehnologiile care ne permit acest lucru. Bun, acum trebuie să venim și cu propunere în legătură cu reducerea uh, costului pentru banda largă. Pentru că ar fi foarte irritant pentru toți ca să avem uh, o aprovizionare uh, cu energie, dar să nu avem acces la internet. Nu, noi uh, trebuie să utilizăm infrastructura existentă, trebuie să o coordonăm mai bine și astfel putem face economii de miliarde de euro. Uh, și printr-o abordare comună putem impulsiona și investițiile în Europa și investițiile, mai ales și inițiativele în domeniul conectivității fără fir. E, una din, e și asta una din prioritățile Comisiei. Apoi, Orizont 2020. Noi ne vom concentra pe eh, programe de sprijin rapid. Eh, domnul Prodi, s-a referit la uh, echipamente electronice care ar putea fi ascunse în calculatoarele noastre. Da, și asta e legată, și întrebarea asta e legată de tema cibersecurității. E foarte important pentru noi acest aspect. Și toată lumea e interesată în a găsi punctele slabe din sistemul nostru. Deci avem nevoie și aici de o abordare strategică, coordonată. E foarte clar acest lucru și partenerii noștri internaționali eh, sunt eh, foarte activi la nivel eh, politic cel mai înalt. Infracțiunile pe internet sunt infracțiunile virtuale, practic, sunt diferite de crimele, de infracțiunile din lumea reală și atunci trebuie să ținem cont de asta și să avem politici bine țintite. Apoi, identificarea electronică, noi trebuie să uh, impulsionăm încrederea în tranzacțiile electronice. Avem un regulament care să stimuleze utilizarea serviciilor digitale, care să aibă o influență pozitivă asupra capacității noastre competitive și față de dezvoltarea pieței digitale. Judith s-a referit la orașele inteligente și la aspectele tehnologice ale orașelor inteligente, <clears throat> întrebând cum putem să uh, concertăm energia, transportul, mobilitatea, uh, făcând legătura cu obiectivele de climă și de energie ale Europei 2020. Noi vrem soluții care să îndeplinească cerințele de interoperabilitate, astfel încât cetățenii să poată să comunice, să colaboreze și să existe o infrastructură pentru multiple utilizări. Și fiecare cetățean trebuie să fie vigilent și schimbul de bune practici dintre ei este absolut vital. Mulțumesc! Bine, grazie, comisario, veramente... Bine, mulțumim, doamnă comisar. Mulțumim eh, pentru răspunsurile acestea exhaustive. Cu siguranță toți colegii sunt satisfăcuți și vă mulțumim că ați venit astăzi alături de noi. În următoarele luni vom conlucra, după cum ați și sperat, și vă vom invita probabil la următoarea noastră reuniune. Eh, vă mulțumim, noi continuăm cu ordinea de zi. Bine, proseguiamo cu i nostri lavori. Bun, eh, continuăm și dăm cu doamne Ulfskog pentru a ne face o prezentare a bilanțului vizitei delegației Parlamentului European la conferința privind schimbările climatice de la Doha, Qatar, desfășurată în, din 3 până în 8 decembrie 2012. Vă rog. a Det har gått tre månader sedan delegația Vă mulțumesc, doamnă președinte. Au trecut trei luni de la momentul la care delegația noastră s-a reîntors de la Doha. Și vreau să vă dau un rezumat scurt. Și cred că ar trebui să discutăm despre cum am putea să pregătim mai bine pe viitor astfel de delegații. Am avut 15 membri în delegația noastră, mai mulți din colegi din Comisia ITRE și am avut un program foarte, foarte încărcat în cele șase zile în care am fost acolo. Ne-am întâlnit cu uh, comisar, doamna comisar, cu funcționari, uh, reprezentanții ai Consiliului, președinției cipriote, președinției irlandeze și cu mulți alți reprezentanți ai Consiliului. Totodată ne-am, am discutat cu mulți politicieni de rang înalt din Qatar, China, Japonia, Brazilia și reprezentanța ai multor altor țări. În ceea ce privește ministrul chinez, a început uh, spunând uh, că uh, China s-ar putea eventual gândi la integrarea sa într-un sistem de comercializare a emisiilor care ar putea să includă chiar și sectorul aviatic, care este o mare noutate până la urmă. Până la urmă, Comisia pentru Mediu, Comisia Envi, ar trebui să vadă exact încotro ar putea să ducă această idee. A fost uh, o întâlnire importantă din perspectiva uh, socializării și a contactelor care uh, au putut fi stabilite. Au fost tot felul de uh, evenimente, un seminar uh, care ne învăța cum uh, să ne atingem obiectivele pentru uh, schimbările climatice sau uh, cu privire la creșterea temperaturilor. Au fost prezente foarte multe uh, ONG-uri uh, care au organizat ateliere unde am avut ocazia să discutăm cu reprezentanții a industriei și uh, societății în general și așa mai departe. Apoi, care au fost uh, aspectele esențiale ale întâlnirii? Ei bine, acestea au fost mai degrabă dezamăgitoare, dar uh, bănuiesc că cei care au participat la întâlniri seminale și în trecut au fost foarte dezamăgiți. E clar că nu s-a ajuns la un acord uh, semnificativ care să includă foarte multe state membre, însă oricum uh, este vorba despre un acord uh, obligatoriu care se înscrie în Convenția pentru Climă, care a fost extinsă pentru o anumită perioadă de timp pe lângă protocolul de la Kyoto. Acum ar trebui să ne gândim uh, cum uh, luăm în considerare celelalte drepturi de emisie după o primă uh, perioadă de funcționare a protocolului de la Kyoto. Evident, va fi dificil ca aceste emisii să fie comercializate, folosite, însă s-au obținut progrese până și aici. A existat o solicitare a Uniunii Europene pentru un plan de acțiune care să fie gândit pentru acest an, pentru a putea, până la urmă, să ne punem de acord asupra unei propuneri care să fie hotărâtă în 2015. Acest lucru este important pentru noi, pentru că summitul pentru uh, climă va avea loc atunci în Uniunea Europeană și acolo se vor lua decizii în legătură cu modul în care uh, vom gestiona sistemul și uh, în legătură cu felul în care deputații sau deputații naționali uh, pot să ajungă la un acord cu privire la climă pe care să susțină și uh, oamenii. Așadar, uh, în 2013 va avea loc o întâlnire, următorul summit, în toamnă, la Varsovia, în Polonia, deci pe teritoriul Uniunii Europene. Vor lua parte liderii mondiali la acest summit pentru a se asigura că 2015 uh, va găzdi un uh, summit care să vizeze uh, adoptarea unui plan obligatoriu. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, însă trebuie să fim foarte atenți la modul în care noi în Europa vom putea să ne îndeplinim angajamente despre care am tot discutat atâta timp. Cred că este foarte important să putem evalua rezultatele acestor ultime întâlniri într-o manieră corectă. N-au apărut vești uh, cu totul noi la aceste întâlniri, s-a reușit să facem câțiva pași în direcția cea bună și să punem anumite presiuni. Au mai fost uh, și alte chestiuni care au fost uh, hotărâte, mai puțin importante, însă ele nu au apărut ca titluri majore în presă. În acest moment trebuie să ne unim în instituțiile europene și în Parlamentul European, evident, și în Comisie, Consiliu, pentru a ne asigura că putem să purtăm această răspundere. 2013 este uh, primul moment al adevărului, 2014 uh, primul summit pentru șefii de stat și de guvern și pentru Ban Ki-moon, un pas decisiv așadar și apoi 2015, momentul când Franța va găzdui uh, uh, summitul pentru uh, climă. Va trebui să existe un acord care să beneficieze de un sprijin vast și care să mulțumească pe toată lumea. Aș dori să mulțumesc domnului Lisa pentru că ne-a ajutat atât de mult prin raportul său. Iar acum totul ține de ceea ce vom face în viitor, ce vom face pe următoarele 8-9 luni pentru a ne asigura ca uh, Parlament că putem face uh, în continuare pași uh, pentru a uh, consolida ceea ce avem deja. Eventual am putea vorbi despre uh, stabilirea unei uh, noi uh, rețele suplimentare, aici uh, implicând și Comisia pentru Mediu, Comisia Envi, care este responsabilă pe fondul acestor chestiuni. Nu vorbesc aici neapărat de uh, oameni care trebuie să călătorească la întâlniri, ci de cei care vor uh, lucra în mod concret uh, la toate aceste proiecte. Apoi, spre sfârșitul, spre sfârșitul anului, am putea veni cu o rezoluție care să fie un mandat pentru Parlament. Trebuie însă să accept, mm, începem activitățile repede. Și sper că toți în această comisie vom face eforturi pentru a putea să ne atingem obiectivul cu privire la planurile pe care le avem, cu privire la ambițiile noastre, care trebuie să fie realiste în ceea ce privește clima. Minuti, nu multisimi. Mulțumesc. Va sosi domnul comisar Oettinger, dar încă nu este alături de noi, așa că mai avem câteva minute și dau cuvântul doamnei Carvalho. Mulțumesc, doamnă președinte. Am făcut parte din delegația Parlamentului și, cum s-a spus, principalele concluzii a fost cea de-a doua perioadă de angajament a protocolului de la Kyoto și, de asemenea, câteva decizii în legătură cu finanțarea uh, pentru problemele climatice. Iar aici am beneficiat de uh, ajutorul uh, dat de Germania în ceea ce privește finanțarea statelor în curs de dezvoltare pentru aceste proiecte. În ceea ce privește protocolul de la Kyoto, nu s-au înregistrat foarte multe uh, progrese în ceea ce privește conținutul, ci mai degrabă în ceea ce privește procedurile, calendarul, uh, metoda de lucru. lucrurile sunt foarte deschise. Noi avem un uh, conținut pentru platforma de la Durban și asta reprezintă o oportunitate pentru Europa pentru a face o primă mișcare și pentru a integra în platformă ceea ce este uh, important pentru noi. Am tot spus că protocolul de la Kyoto se axează foarte mult uh, pe îngrijorările climatice și că nu ia în seamă chestiuni care țin uh, de competitivitatea industrială. Deci ne putem uh, pregăti să includem un model care să combine competitivitatea industrială, competitivitatea economică în general, cu îngrijorările legate de mediu și cu siguranța aprovizionării. Va fi important așadar ca Comisia în împreună cu Parlamentul să se pregătească foarte bine și la următoarele reuniuni care vor avea loc uh, în Europa, următoarele două, să includem pe agenda ceea ce este important pentru economiile noastre. Vă mulțumesc! Grazie, eu direi di stiamo al massimo i due minuti. Mulțumesc. Haideți să mai utilizăm minutele rămase la dispoziție. Dau cuvântul doamnei Iordan eh, Uh, ne bom govorila o tem, kaj se je dogajalo in kakšno je. Mulțumesc. Am uh, văzut că deja ne-au fost prezentate lucrurile pe larg, deci nu revin. Important este să vedem ce facem uh, de acum, în continuare. La Parlament ne pregătim pentru negocierile de la sfârșitul anului, pregătim o rezoluție și a venit momentul să începem deja lucrul pe această temă și aș dori aici să cer doamne președinte Sartori să își ia un angajament uh, concret în Parlamentul European ca pe, în procedura de adoptare a rezoluției la Comisia ITRE să fim pe picior de egalitate uh, față de Comisia ENVI, pentru că există tensiuni între aceste două comisii, dar e important să reamintim din timp Comisia ENVI că vrem să fim pe picior de egalitate față de ei cu această rezoluție. Mulțumim oricum competența aceasta, în acest caz, aparține grupurilor politice. Domnul Helmer are cuvântul. Helmer. Very much, uh, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Se pare că am uitat uh, realitatea, iar aceasta este că în lume există 1200 uh, uh, de noi fabrici care funcționează pe bază de cărbune în pregătire. Noi participăm periodic la aceste conferințe, însă ele par ca seamănă cu un grup de experți autonumiți care discută tot felul de chestiuni care nu au niciun impact asupra lumii în general, lumii reale. Nimeni nu mai crede în toate aceste întâlniri și chiar uh, nu avem nevoie ca un expert în IPCC să vină să ne spună că nu s-a înregistrat vreo dovadă a încălzirii globale în ultimii nu știu câți ani. Dacă chiar ne gândim serios să reducem emisiile de dioxid de carbon, oare n-ar trebui să ne gândim să reducem uh, uh, cheltuielile pentru mediu care sunt implicate de uh, faptul că ne mutăm o dată pe lună la Strasburg, poate ar trebui să ne gândim să facem economie la uh, gazele care afectează planeta, mai, uh, netrimițând membrii acestei comisii la genul acesta de întâlniri în lună. Mulțumim, domnul Prodi. Um, eu cred că dobbiamo realmente... Mulțumesc. Eu cred că trebuie să regândim complet poziția noastră, deoarece protocolul de la Kyoto, în mod formal, rămâne în vigoare, dar din ce în ce mai puține țări îl adoptă și îl aplică. Acum eu consider că e valabilă observație generală care trebuie făcută, pentru că protocolul de la Kyoto, practic, nu ține cont de la declarația din Bali, cu răspunderea comună, dar diferențiată. Și atunci eu solicit să reîncepem uh, discuția cu acest element care poate să constituie temelia unui acord global, fără de care va trebui să avem și un plan de rezervă. E clar că acordul global trebuie să fie planul A, dar dacă acesta nu are uh, succes, trebuie să avem și un plan B în planul A, fără a traduce în termeni politici declarația de la Bali, nu va putea avea succes. Mulțumesc și domnul Odi, ultima intervenție. Prezident. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să susțin propunerea colegii noastre Carvaio și anume să organizăm o dezbatere politică în legătură cu aceste subiecte. Putem vedea că pe măsură ce se conturează raportul nostru care vizează vehiculele și energiile regenerabile, uh, reiese clar că direcția de urmat nu sunt uh, facile. Linia politică, direcția politică a um, Uniunii Europene trebuie deocamdată găsită. Mă gândesc că ce s-a întâmplat și în Uh, mandatul anterior. Uh, direcția politică anterioară a fost uh, oprită în 2008 de către șefii de stat și de guvern și ne-am aflat într-o situație foarte dificilă. Acum ne aflăm în ajunul alegerilor din 2014, trebuie să pregătim toate documentele. Tot trebuie supus dezbaterilor politice până atunci pentru ca viitorul Parlament, viitoarea Comisie să poată pregăti direcția politică a Uniunii Europene și aici împărtășesc intervenția colegii noastre pentru că de acolo, practic, nu ne mai rămâne de decât să construim. Asta, evident, ar avea un impact asupra competitivității întreprinderilor noastre, asupra creșterii și asupra uh, mizelor legate de locul Uniunii Europene în lume. Este o miză mare și sunt de acord să organizăm această dezbatere politică. Grazie colega Dia. adesso diamo il nostro... Mulțumesc. Acum urăm uh, bun venit domnului comisar Oettinger, care a sosit. Mulțumesc tuturor uh, colegilor care și-au adus contribuția la uh, discutarea um, conferinței de la Doha. Și acum urăm bun venit, domnule comisar. Bene, diamo allora a nome, do a nome della Commissione. În numele comisiei noastre, Comisia E3, urez bun venit domnului comisar Oettinger, comisar pentru energie, care se află astăzi alături de noi pentru a ne vorbi despre lucrurile uh, comisiei și despre ceea ce putem face împreună. Vă rog, domnule comisar, aveți la dispoziție aproximativ 15 minute. Vă rog. Vorsitzende, meine sehr verehrten Stimată doamnă președinte, stimate doamne și domni eurodeputați, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că astăzi pot să vă prezint propunerea de directivă referitoare la securitatea offshore. Mă bucur că ați votat astăzi această directivă. E un subiect important uh, care se referă la protecția mediului și, sigur, că ați luat în considerare faptul că producția necesară de țiței, de petrol, uh, trebuie să rămână și în teritoriul nostru, uh, în Marea Nordului, Marea Mediterană, Marea Neagră, pentru că e nevoie de, o, de standarde foarte ridicate de siguranță, uh, de standarde tehnice care să prevină orice fel de probleme. Din punctul meu de vedere, am făcut, deci, un pas înainte către o europenizare și mai puternică a politicii uh, de mediu și de aceea mulțumesc Comisiei dumneavoastră și mai ales colegilor care au fost implicați în acest dosar. Care este punctul, uh, centrul de greutate în munca noastră în acest an? Vrem ca interesele din 2020 să fie transpuse la 2030. Atunci când discut cu politicieni care se ocupă de domeniul energetic și, de, și cu oameni de afaceri, văd că în momentul de față le lipsește o securitate a planificării pe termen lung. Noi controlăm uh, atingerea obiectivelor, respectarea obiectivelor uh, pentru 2020, și avem uh, rapoarte, uh, suntem în grafic cu atingerea acestor obiective pentru anul 2020, dar a venit momentul să începem dezbaterea referitoare la o strategie europeană a energiei și o strategie europeană pentru protecția climei după anul 2020. Pentru că un lucru este clar. Dacă nu avem o strategie pentru perioada de după anul 2020, atunci povestea unei uh, politici comune pentru protecția climei și pentru energie se sfârșește. Pentru că atunci vom ajunge la piețe fragmentate, la evoluții diferite referitoare la energiile regenerabile și în cele din urmă vom vedea că în domeniul uh, reducerii emisiilor de dioxid de carbon, uh, acțiunile fragmentate vor fi ineficiente. Și de aceea Comisia pregătește o carte verde uh, Uh, pe care le vom, uh, pe care vom discuta uh, până miercurea viitoare. Carta verde elaborată de mine și împreună cu doamna Hedegard precizează anumite obiective, formulează o serie de întrebări și reprezintă o ofertă de discuție pentru dumneavoastră, pentru Parlamentul European. Dorim ca pe baza consultații, consultărilor. Avem o reuniune informală la Dublin a Consiliului după Paști, o reuniune comună a Consiliului de Mediu și de Energie la Consiliu și, de asemenea, vrem să, după toate aceste consultări, vrem să venim cu propuneri legislative uh, pe sfârșitul anului. Întrebarea este dacă avem nevoie de trei obiective. Unul pentru reducerea de emisii de dioxid de carbon, apoi unul pentru energiile regenerabile și încă, un, încă unul pentru eficiența energetică. Cartea verde pornește de la egalitatea obiectivelor. Fie că e vorba de durabilitate, de siguranța aprovizionării și de um, accesibilitatea ca preț a energiei. Un lucru nu este controversat. Dacă vrem să luăm obiectivul de minus 80% reducerea emisiilor de dioxid de carbon, E clar că pentru anul 2030 trebuie să ajungem la o valoare de reducere semnificativ mai mare decât uh, cea de 20%. Și acum, întrebarea este, avem nevoie de un obiectiv specific pentru energiile regenerabile? Eu sunt deschis la discuții. Eu cred că politica noastră energetică trebuie să însemne mai mult decât reducerea emisiilor de dioxid de carbon, chiar dacă acest obiectiv este important. Pentru că e nevoie și de o legătură între inovare și noile tehnologii. Și de aceea trebuie să continuăm evoluțiile în domeniul energiilor regenerabile. Um, energie solară, energie eoliană, uh, hidroenergie, biomasa, uh, energia geotermală, energia mării, toate acestea trebuie să fie transferate din zona cercetării în zona implementării de proiecte. Energia mărilor, de exemplu, în Franța, în Scoția, în uh, Irlanda, um, este, are un potențial foarte mare. Întrebarea este cum ar trebui să arate acest obiectiv al energiilor regenerabile? Un uh, obiectiv general, unul pentru transportul, unul pentru energie electrică, și aici uh, aștept uh, contribuția dumneavoastră în următoarele luni. Și ceea ce mă îngrijorează cel mai tare este următorul lucru. În 2007 toate statele membre au spus da. Cum integrăm 28 de state membre? Și cum vă integrăm și pe dumneavoastră pe, în Parlamentul European cu o majoritate cât mai largă? Comisia, la sfârșitul lui 2013, va face propuneri și um, acestea vor fi tratate de următorul Parlament la începutul, sau mă rog, în septembrie 2014. Și trebuie deci să reușim uh, ca Uh, să, să le pregătim uh, urmașilor noștri uh, un material astfel încât în 2015 să poată lua o decizie bună pentru perioada de după 2020. Și e foarte important să fim echilibrați între strategia climatică și cea energetică. Protecția climatică și energia sunt parteneri egali, spun eu. Pentru mine, politica energetică nu este doar un sector care uh, servește protecției climatice. Este și un sector de sine stătător. Este legat de protecția climatică, dar uh, de asemenea are aspectele comerciale și cele sociale ale accesibilității um, prețurilor. Și să nu uităm și dimensiunea globală. Dorim uh, ca piața internă a energiei să fie completată, uh, legislația în domeniu să fie aplicată acest lucru este o prioritate și credem că subiectul uh, proiectării și anume întrebarea ce fel de intervenții naționale vom permite în reglementarea pieței interne prin diverse prin, prin uh, orientări corespunzătoare din partea Comisiei, ce se întâmplă, ce se poate împăca cu dreptul nostru în domeniul concurenței. Deci, uh, proiectarea, uh, reglementarea pieței, mecanismele de capacitate. Și e nevoie de măsuri foarte clare. Proiectarea uh, pieței este o deviere de la niște reguli clare ale pieței, pentru că regulile clare sunt cerere, ofertă, uh, consolidarea poziției consumatorului și, în măsura în care este posibil, niciun fel de intervenție din partea uh, statului, niciun fel de uh, susținere financiară, directă sau indirectă, niciun fel de avantajare sau dezavantajare tehnică. Dar știm că pe o piață internă pură, nu pot, nu au loc în momentul de față investiții. Ehm, energiile regenerabile nu sunt încă competitive și capacitățile de rezervă, de exemplu, pentru uh, producția de gaz și dacă ne gândim la Regatul Unit, noi uh, centrale nucleare există cercetarea garantării unor tarife de depozitare pentru următorii 30 de ani și de aceea avem nevoie de aceste mecanisme de proiectare pentru piață. Colegul meu, domnul Almunia, și cu mine uh, ne gândim acum la un model care să uh, permită uh, subvenționarea acolo unde este necesară. În orice caz, e o chestiune palpitantă. Apoi, avem nevoie de o mai puternică convergență a sistemelor naționale de susținere. Considerăm că în uh, evoluția energiilor regenerabile am avut niște experiențe bune și niște experiențe uh, negative. Și nu e vorba aici de o armonizare la nivel european, ci e vorba de anumite experiențe și uh, rezultate comune. Și să vă dau un exemplu. În ultimele săptămâni am primit multe scrisori critice referitoare la modificarea legislației din Spania. În Spania avem prețuri reglementate, operatorii de pe piață au investit aceștia au investit în producția de uh, electricitate și au făcut uh, pierderi. E vorba de pierderi de 29 de miliarde de euro în sectorul electricității. Și s-au redus uh, finanțarea pentru parcurile solare, nu pentru cele viitoare, ci pentru cele existente. Și așadar, investitorii s-au găsit într-o situație uh, comercială uh, foarte dificilă. Există alte țări în care un lucru este foarte clar. Astfel de intervenții, mai ales intervenții retroactive, nu sunt posibile. De aceea, în Germania se discută uh, frâna, plafonul pentru prețurile, uh, prețul la electricitate, care nu poate să aibă un efect retroactiv. Pentru că acest lucru, odată că nu este corect din punct de vedere juridic, și apoi că distruge încrederea. Investitorii, investitorii nu vor mai investi, băncile nu vor mai oferi credite și acest lucru va duce la o pierdere a încrederii în întreaga Europa, cu toate că sectorul energetic are nevoie urgent de mai mulți investitori pentru uh, producție, pentru stocare, pentru eficiență, pentru extinderea și îmbunătățirea infrastructurii. Vă vom prezenta comunicarea noastră în al doilea trimestru al acestui an referitoare la tehnologiile energetice și la inovare. Comunicarea privind cercetarea pe baza experiențelor din ultimii ani, din planul uh, SET și până la ITER, avem o strategie, am elaborat o strategie de cercetare pentru următorii șapte ani și o prezentăm în detaliu. Și un ultim punct, uh, sunt multe altele, dar uh, timpul nu permite să le menționez pe toate. Vrem ca după testele de rezistență pentru centralele nucleare, în mai să vă prezentăm o propunere pentru uh, o reformare a directivei privind siguranța nucleară. Pentru standarde materiale referitoare la securitatea uh, nucleară, propuneri pentru uh, o independență mai puternică a autorităților de supraveghere și reglementare, și apoi, înainte de sfârșitul anului, vrem să facem o propunere referitoare la obligația, obligativitatea asigurării pentru anumite pagube pe care ar putea să le producă centralele nucleare și pentru responsabilitatea în domeniul nuclear pe baza modului în care este organizat și reglementat acest domeniu în statele membre și pe baza discuțiilor pe care le-am uh, purtat cu uh, domeniul asigurărilor, pentru a vedea care sunt posibilitățile de asigurare um, care există în acest domeniu. Și acesta, um, o, conceptul unei uh, asigurări și unei responsabilități uh, comune uh, ajută crearea unei, uh, unui teren comun echitabil pentru toți operatorii pe piața internă. Uh, sunt pregătit uh, astăzi, după ce discutăm toate aceste puncte importante, care sunt foarte actuale și care um, corespund și obiectivelor din uh, Orizont 2020. În orice caz, sunt pregătit să discut, uh, să continui discuția cu dumneavoastră. Mulțumesc! Grazie, comisario. Come potete Mulțumesc, domnule comisar. După cum vă puteți închipui, foarte multe persoane doresc să ia cuvântul. Eu aș vrea să le dau cuvântul tuturor, dar pentru asta trebuie să respectați timpul alocat. Dacă facem așa, toți pot vorbi și comisarul va avea posibilitatea să le răspundă. Timp de 3 minute. Dana del Castillo are cuvântul în numele PP Evro. Eh, bienvenido, comisario, por estar aquí. Mulțumesc, doamna președintă. Bine ați venit, domnule comisar, la Comisia ITRE, care este și comisia dumneavoastră, de fapt, și ne bucur că sunteți aici. Ați început eh, spunând un lucru necesar de spus un lucru care trebuia spus foarte clar, și anume că politica energetică nu e vorba de politică contra schimbărilor climatice, ci politică a energiei. Bun, asta, politica energetică poate contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, e adevărat. Însă, de multe ori, se întâmplă, și spun asta și chiar cred ceea ce spun, că politica energetică e luată o statică de politica contra schimbărilor climatice. Ca și cum singurul rost al politicii energetice ar fi să reducă emisiile de dioxid de carbon. politica energetică se ocupă și de securitatea aprovizionării, infrastructurile, noi surse de energie, inovare, tehnologie și așa mai departe și așa mai departe. Deci cred că e mult mai ușor să înțelegem asta, să înțelegem ce este polit, eh, politica economică și politica energetică dacă ne gândim la asta și când vorbim și de politici sociale, trebuie să ne reamintim că politica energetică va fi o politică socială dacă nu mai avem electricitate sau nu mai e suficientă energie sau dacă transportul nu mai funcționează. Atunci, sigur, asta, toate astea afectează politicile sociale. Așadar, dacă ne gândim la uriașele consecințe eh, economice, e clar că politica energetică e importantă și din punct de vedere al politicilor sociale. Bun, eh, nu mai avem mult până la alegeri, deci nu ne-a mai rămas mult timp la dispoziție pentru activitatea noastră de legiuitor. După vacanța de vară, practic, nu vom mai discuta rapoarte noi, dar având în vedere situația din acest moment și această nouă dorință de a eh, avea o politică energetică în adevărat sens al cuvântului și nu alt tip de politică. Ce ne puteți spune despre ce se va întâmpla în viitor cu propunerile Comisiei? Se vorbește despre Cartea Verde, de continuarea la directiva siguranței nucleare. Aș dori să am o idee despre propunerile pe care, le-ar, pe care ar fi posibil să le facă în, uh, în viitor Comisia poate în toamnă sau uh, în jurul toamnei. Mulțumesc. Mulțumesc acum, doamna Madurel, pentru 3 minute, vă rog. Mulțumesc, uh, doamna președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi alături de noi. Aș avea câteva comentarii subcinte. Dacă îmi permite, săptămâna viitoare la Strasburg s-au votat liniile directoare pentru infrastructura energetică. Domnul Corea de Campus este raportorul nostru și a făcut uh, mari eforturi ca să, încear, ca să încerce să ajungă la un compromis între Parlament și Consiliu. Este un subiect foarte important acesta. Uh, e vorba de calendarul pentru o nouă infrastructură energetică, e vorba de noi uh, proiecte europene de interes comun. Toate acestea sunt neapărat necesare. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că aceste proiecte se bucură și de finanțarea necesară cu mecanismul Conectarea Europei. Bugetul pentru infrastructura energetică, din păcate, a fost redus la jumătate. A fost uh, pur și simplu înjumătățit. Așadar, a trebuit să ne regândim prioritățile. Nu, nu vom putea finanța toate uh, proiectele la care ne-am gândit. Așadar, Eh, grupul nostru se opune argumentelor pe care le-am auzit din partea Consiliului. Grupul socialiștilor se opune eh, spuselor Consiliului. În liniile directoare eh, se regăsesc proiecte care ar putea fi eligibile pentru finanțare europeană. Însă, acolo se stabilește și un nivel de finanțare din bani publici și un nivel de cooperare între proiecte eu sper că uh, la negocieri uh, Comisia va juca un rol de facilitator, de mediator. Și un comentariu în legătură cu pachetul climă și energie pentru 2013 și obiectivele cu uh, eficiență energetică, obiectivele de eficiență energetică și energie regenerabilă. Grupul meu, cel al socialiștilor, crede că trebuie să continuăm eforturile ca să avem uh, criterii specifice și cu caracter obligatoriu. Cei trei indicatori pentru 2020 sunt din aceștia uh, singurele, uh, singure, mă rog, singurele obiective care nu au fost îndefinite sunt cele care nu sunt obligatorii și asta nu e o întâmplare. Grupul nostru își dorește definirea unor obiective care să fie în mod necesar obligatorii. Nu dorim să avem uh, senzația că ne ocupăm doar de schimbarea climatică. Nu, într-adevăr, dorim să uh, facem eforturi pentru o politică energetică. Mulțumesc și acum domnul Turme, trei minute. Uh, uh, Mulțumesc. Cred că într-adevăr aveți dreptate atunci când vorbiți despre energia care să fie accesibilă ca preț, pentru că dacă ne uităm mai atent, uh, vedem că, de exemplu, prețurile la gaz și petrol uh, au crescut uh, din anul 2000 mai mult decât prețul la uh, curent electric pe kilowatt. Și în al doilea rând, dacă ne uităm la bugete, am văzut că majoritatea bugetelor au cheltuieli mai mari pentru transport și pentru încălzire, deci petrol sau gaz, decât pentru curentul electric. Și cred că în această dezbatere ar trebui să facem o analiză sinceră. Și anume, noi, Europa, nu avem o mare influență asupra stabilirii prețului global la petrol, la gaz, putem să ne gândim la, uh, pre, la rezervele de uh, șisturi bituminoase, dar nu cred că vom uh, schimba prețurile prea mult la nivel global. Deci, avem o marjă de manevră, de fapt, numai asupra volumelor. Și de aceea, cred că mai ales acum, într-o perioadă de criză, să punem accentul pe uh, politica de eficiență energetică. Pentru că aici pot fi reduse costurile rapid, relativ rapid, și un alt lucru care mă surprinde foarte tare, vorbim uh, despre uh, zona euro sau despre Europa. Nimeni nu vorbește despre faptul că astăzi 4% din, uh, um, din venitul național brut se duce pe cumpărarea petrolului și a gazului. În anul 2000 era vorba de 1%. Deci, rezervele scad în Europa, prețul, presiunile la nivel global cresc, și astfel crește prețul aproape 400 de miliarde de euro pe care îi plătim anual pentru petrol, gaz, cărbune, uraniu. Oare nu e una dintre cele mai mari slăbiciuni ale economiei europene? Și prin comparație, deficitul comercial cu China este de 120 de miliarde Vorbim în fiecare zi de competitivitate uh, vis-a-vis -vis de China, 120 de miliarde și nu vorbim niciodată despre faptul că cheltuim aproape 400 de miliarde uh, care reprezintă o deficiență comercială la energie și eficiența energetică este cel mai rapid răspuns și de aceea trebuie să punem accent pe aceasta. Și încă uh, un, două vorbe referitoare la, uh, teritoriul, la terenul uh, de egalitate. Astăzi nu există așa ceva, pentru că prețul carbonului este mult prea scăzut și pentru instalațiile solare există o uh, asigurare casco 100% uh, și pentru cele eoliene, dar nu și pentru altele. Uh, după Fukushima, Uh, probabil că pagubele sunt undeva la mii de miliarde de euro pentru Japonia și dacă pe viitor, cel puțin uh, vrem să creăm uh, un teren egal pentru noile investiții, atunci trebuie să ne uităm la responsabilitatea noilor centrale nucleare. Data trecută nu mi-a spus foarte, nu mi-era foarte clar dacă în comisie vorbiți despre garanția cel care vizează pe cei care sunt afectați în mod direct de, um, de un anumit accident sau e vorba de răspundere, așa numită liability în engleză. Aceasta este un concept mult mai vast decât despăgubirea uh, victimelor directe ale unei catastrofe naturale. Aș vrea să-mi dați aici un răspuns clar. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Chichester. Trei minute. Thank you, madam. Mulțumim. Mulțumesc, doamnă președinte Bun venit, eh, domnule comisar, mă bucur că îl văd aici. Acum câteva vreme, noi am adoptat un amendament solicitând Comisiei să ia măsuri pozitive pentru a promova uh, energia nucleară, în ciuda celor spuse de colegul eh, meu Turmes și vederile sale negative pe subiect. Uh, intervenție fără <laughs> microfon. Domnul Cicestor, e timpul meu de vorbire, băiete, lasă-mă să termin. Aș dori să știu ce va face Comisia în urma acestui amendament. Mulțumesc. Colegă Cicestor, la parola la colega Zavela, prego. Mulțumim și acum are cuvântul doamna Zavela. Επειδή πήρα θάρρος από αυτά που είπε ο Κλό... Mulțumesc. Eu una m-am simțit încurajată de cuvintele domnului Turmes. Domnule comisar, într-adevăr, e costisitoare energia în Europa. E scumpă, așadar trebuie să evaluăm uh, foarte bine care sunt resursele interne, fie că e vorba de gazuri, de, gaze de șist sau alte resurse uh, Domnul Turmes și-a exprimat uh, îngrijorările în legătură cu importul de petrol și de materii prime din țări terțe. Eu sper că uh, și dumneavoastră sunteți preocupat de aceste lucruri și uh, trebuie să identificăm surse interne de energie pentru ca să nu vedem reacții absurde din partea verzilor. Mulțumesc! Mulțumim. Doamna Iordan, două minute, vă rog. Mulțumesc și în primul rând doresc să mulțumesc domnului comisar pentru că domnia sa se află în dezbatere constantă cu Parlamentul European. Noi așteptăm cu nerăbdare acest, această carte verde și sunt recunoscătoare domnului comisar că a spus că e nevoie de o raționalizare a politicii noastre și trebuie să reflectăm asupra numărului de obiective pe care ni le asumăm. Eu uh, spun întotdeauna că avem prea multe obiective, sistemul e prea complicat și în cadrul energetic va trebui să încercăm să acoperim celelalte două domenii, deci să ne ocupăm și de dezvoltarea durabilă, nu doar de mediu, să ne ocupăm și de competitivitate, de aspectele sociale. Câteva comentarii în legătură cu prețurile la energie. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Țavela. Dacă facem o comparație între prețul la energie în Europa față de prețul la energie în Statele Unite, vedem că energia costă mult mai mult în Europa. Cartea Verde va veni cu măsuri specifice pentru a controla prețul energiei, uh, vă întreb. Și încă o întrebare, aș dori să știu uh, cum crede dumneavoastră mm, că ar arăta acest eventual plan B de care vorbea domnul Prodi dacă nu va exista un acord pentru uh, a contracara schimbările climatice în 2015? Mulțumesc și acum două minute are cuvântul uh, doamna Thompson. Signora Presidenta, uh, I also want to... Mulțumesc. Uh, urez și eu bun venit, domnului comisar. Uh, cred că ne-ați trimis, ne transmis foarte multe mesaje. Acum întrebări. A spus că energia ar trebui să uh, fie accesibilă tuturor și fiecare să plătească pentru energia pe care o consumă. Dar avem o problemă în Europa cu sărăcia energetică. Uh, eu cred că prețul la energie depinde și variază în legătură de unde anume locuiești. În apartamentul meu, în Copenhaga, energia e foarte ieftină, probabil mai ieftină ca în Statele Unite. Deci există și exemple pozitive în Europa. Însă, acum trei săptămâni, uh, au fost demonstrații în fața Parlamentului din uh, Sofia din cauza prețurilor prea ridicate la energie. Eu, anul trecut, am fost în Ungaria, și uh, oamenii au fost întrebați care e cea mai importantă problemă pentru ei și au spus prețurile la energie. În Ungaria 10 la foarte multă lume este afectată de uh, prețurile exagerate la energie. Uh, E o problemă europeană. Credeți că e nevoie de o strategie europeană, mai ales pentru a rezolva această problemă, inclusiv o definiție comună a sărăciei energetice? Și vă angajați să puneți acest subiect în prim plan și uh, să veniți cu astfel de strategie până la finalul mandatului, pentru că e foarte important. Încă ceva. Vreau să vă întreb. Uh, această carte verde, dacă am înțeles-o bine, a spus într-unul din discursurile noastre că politica europeană energetică comună trebuie să se bazeze pe obiective obligatorii, că altfel nu funcționează. Am văzut uh, cu obiectivele 2020, cu energia regenerabilă, funcționează. Eficiența energetică n-a funcționat. I would like to know if there will be Aș dori să știu dacă vor exista obiective uh, obligatorii și pentru eficiența energetică în propunerea pentru 2013. Mulțumim. La parola colega Prodi, prego. Mulțumesc acum domnul Prodi. Grazie Presidente, eh, grazie signor Commissario per la sua presenza. Mulțumesc, doamne președinte, mulțumesc și eh, domnule comisar, întotdeauna vă suntem recunoscători eh, că veniți alături de noi. Recent am eh, examinat sistemul de subvenții pentru uh, carburanții fosili, care sunt uh, uh, destul de ridicate. Dumneavoastră ați luat măsuri în favoarea rafinării uh, carburanților fosili. fosili. Eu vă întreb dacă asta nu este în contradicție cu promovarea surselor de energie regenerabilă. A doua întrebare. Există foarte multe investiții de făcut cu energiile regenerabile, pentru eficiența energetică și așa mai departe. Încă n-am vorbit de resursele financiare. Așadar, domnule comisar, Parlamentul e clar în favoarea euroobligațiunilor, pentru că de acolo putem noi obține resurse care să fie utilizate imediat și pentru a soluționa criza economică actuală și mai ales gândindu-mă, gândindu-ne că e vorba de investiții uh, absolut pozitive. Nimeni nu, ma, nu va avea de pierdut de pe urma lor. Haideți să ducem și această luptă, domnule comisar. Mulțumesc și acum doamna Merkis. Ja, dank u, commissaris. Uh, ik heb een, uh, een paar vragen. En de eerste is... Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Am câteva întrebări. În primul rând, există anumite subvenții ascunse în statele membre pentru producția de combustibil fosil. Energia din aceste surse actualmente costă foarte puțin. Aș vrea să știu ce face Comisia Europeană pentru a bloca aceste forme de ajutoare publice uh, pot fi, de exemplu, subvenții indirecte. Se pot fi ele blocate de către Comisie? O a doua întrebare. În acest moment, facilitatea conectarea Europei e în uh, regresie în ce privește finanțarea. În uh, viitorul cadru financiar multianual posibilitatea de a avea o super rețea, o rețea inteligentă, cu alte forme de distribuire, de exemplu, uh, rețeaua din Germania. Uh, este un proiect care, din păcate, a fost dat deoparte, nu se mai vorbește de finanțare pentru el. Ce părere are Comisia? Și vor, sunt de acord cu colegii care au vorbit de investiții în eficiența energetică pentru a contracara sărăcia energetică la care se referea colega Thompson. avem și un, uh, un instrument pentru a lupta împotriva sărăciei energetice. Fiecare dintre noi poate deveni producător de energie pe scară foarte mică. Are Comisia o strategie în acest sens? Mulțumesc acum, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului comisar. Întotdeauna mi se pare interesant să-l ascult, pentru că combină inteligența cu abordare practică și are întotdeauna o abordare, uh, o uh, mentalitate proaspătă. Um, vreau să spun și eu mai multe lucruri. Într-adevăr, politica energetică nu trebuie să servească uh, doar reducerii emisiilor de dioxid de carbon și încă nu suntem competitivi în acest uh, sector. Și acum, în recesiune, crearea locurilor de muncă și a creșterii economice sunt pe uh, la vârful agendei și dacă nu avem un sector energetic competitiv, trebuie să facem față și să rezolvăm problema. Cred că totuși ceea ce a spus domnul Turmes este important. Se poate face foarte mult în domeniul creșterii eficienței energetice, mult mai mult decât se face în momentul de față. Să vă dau un exemplu. În țara mea, la vârful uh, uh, evoluției țării noastre, fiecare clădire avea uh, propria propriul sistem de eficiență energetică și Poate că am avea nevoie de un obiectiv obligatoriu, ca toate clădirile, fie că e vorba de clădiri publice, de locuințe, să aibă o astfel de, un astfel de plan, se poate reduce până la 30-40% consumul de energie, ceea ce ar ajuta foarte mult, chiar dacă ar trebui să ne reîntoarcem la gaz sau altceva. În al doilea rând, sunt privilegiat să mă ocup de avizul în Comisia Regii cu privire la creșterea albastră. Și domnul comisar a vorbit despre energia mării. E clar că um, valurile, vântul uh, și uh, fluxul și refluxul au uh, un potențial energetic foarte mare și e un aspect cheie pentru competitivitatea noastră. Și apoi, multe companii de restaurare vă vor spune că cu inovațiile tehnologice, există multe zone pe mările de, din jurul Europei, ar putea fi explorate, deci, uh, în mod competitiv, uh, dacă nu sunt uh, explorate în momentul de față. Mulțumesc! Grazie, colega Kelly. La parola Nibler. Prego. Mulțumim, doamna Nibler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Ich freue mich auch, dass Mulțumesc, eh, mulțumesc domnule comisar și eu mă bucur că sunteți în comisia noastră și mă bucur eh, că eh, aveți întotdeauna privirea îndreptată spre viitor, dincolo de problemele zilei și, într-adevăr, săptămâna viitoare sper să putem discuta și despre perspectivele aprovizionării cu energie, energie în Europa după anul 2020-2030. Și când ne gândim la viitor, e bine să ne gândim și de unde am pornit în toate statele membre existau uh, monopoluri naționale, apoi uh, am uh, creat o piață energiei cu un pachet de liberalizare după altul, 1, 2, 3 în Uniunea Europeană și acum ne arătați că doriți să reformați regulile concurenței, acest nou proiect de piață, ceea ce cred că e bine, um, dar acest Uh, prim pas uh, se referă la intervenția statului. Deci uh, să pun o întrebare provocatoare. A eșuat oare liberalizarea în politica europeană? A mers pe un curs care ne-a dus la rezultatele contrare față de cele așteptate? Și a doua observare. Vorbiți despre convergența mai puternică în a energiilor regenerabile. Avem nevoie de capacități de stocare și astăzi am votat nu doar raportul Bele, ci raportul Herbert Royal, care a fost adoptat cu mare majoritate state, deci eh, poziția noastră eh, a fost clar formulată. Puteți să comentați acest eh, lucru? E vorba de idei care vin din Parlamentul European. Oare vor intra și ele în discuțiile pe marginea cărții de săptămâna viitoare? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kolarska-Bobinska. Dziękuję bardzo. Ja zrozumiałam... Mulțumesc. Nu știu dacă am înțeles uh, clar. Domnule comisar, spuneați că vă gândiți la trei obiective. Haideți să ne gândim dacă vor fi trei obiective sau pur și simplu o manieră diferită de a ne gândi la această politică. Corectați-mă dacă greșesc. Eu am înțeles că astfel de uh, uh, propuneri sunt numeroase. Colegii îmi spun că aceste obiective ar trebui stabilite clar. În grupul nostru considerăm că eventual ar trebui să avem un uh, grup, uh, un obiectiv primordial care să structureze apoi pe toate celelalte. Uh, ce sugerați din această perspectivă? Apoi, dacă tot ne gândim la energia regenerabilă, colegii mei au menționat uh, nevoia de ajutor de stat pentru cărbune. Și aici uh, intervine întrebarea mea. Ce părere aveți despre ajutor de stat pentru energiile regenerabile? Pentru că au tot apărut probleme din această perspectivă în Germania. Uh, Uh, am înțeles că oficiali de rang înalt uh, au afirmat că până în 2020 Comisia are planuri de a reduce, elimina subvențiile pentru energiile regenerabile. Dacă asta se va întâmpla, uh, să nu uităm și de viabilitatea uh, economică a unor astfel de proiecte. Uh, oare aceste elemente vor fi incluse în acest document sau în altul? Apoi, domnul Barroso și alți comisari merg acum în Rusia să semneze o foaie de parcurs pentru cooperare. Apoi mai avem un document de cooperare și parteneriat care pur și simplu uh, Uh, nu se integrează în relațiile noastre cu Rusia. Oare uh, foaia de parcurs va include și un capitol energetic și, uh, dacă da, cum se aliniază acestor, acest lucru faptului că în acord de parteneriat includem deja acest dosar și un pachet de competitivitate? Doamna Harms, mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, Astăzi am văzut un al doilea studiu referitor la problemele tehnice din industria oțelului uh, puse de reactoarele din uh, Dol și Tianj, probleme care au fost deja prezentate. E vorba de probleme materiale care a, nu au fost cuprinse în testele de rezistență europene, dar care probleme există. Și acum acest uh, studiu aduce noutatea uh, că în uh, timpul perioadei de construcție la Tianj a fost găsit uh, un cerc de oțel care are probleme materiale și care a trebuit să fie schimbat de unde, din punctul meu de vedere, uh, apar niște consecințe uh, pentru evaluarea uh, siguranței. Întrebarea mea este pentru că știu că testele de uh, rezistență nu vor fi uh, consolidate. Vreau să știu dacă vreți ca în viitorul uh, previzibil să uh, revizuiți sau să propuneți o nouă propunere pentru directiva referitoare la siguranța nucleară. Și în al doilea rând ați uh, anunțat uh, că veți veni cu o propunere de uh, asigurare și res- răspundere uh, a centralelor nucleare. E un subiect important pentru că riscurile care sunt uh, cântărite acum în uh, Belgia, întrebarea e dacă vor apărea probleme sau nu, uh, acestea ar fi evaluate cu totul altfel dacă operatorul ar fi răspunzător pentru eventuale pagube conform principiului poluatorul plătește. Deci, când, pe când uh, uh, acest uh, proiect referitor la răspundere? Mulțumesc, doamna Carvalho. Uh, thank you, President. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să urez bun venit, domnul comisar, în cadrul comisiei noastre. Această comisie, la finele lunii noiembrie, va nota pachetul pentru Orizont 2020 va trebui să votăm, așadar însă avem anumite probleme, mai ales cele care vizează aspectele sociale legate de energie. Nu știm de asemenea care va fi uh, cifra finală a bugetului pentru orizont 2020, însă uh, am crescut cota energiei uh, în cadrul acestui program. Mai sunt și alte subiecte mai vaste care vizează schimbări mai vaste ale uh, societății. Există un capitol uh, mare legat de rețele inteligente, altul legat de stocare, de uh, microgenerare și așa mai departe. Am oferit vizibilitate și programele europene care vizează energia inteligentă, ne referim și la uh, cercetare în domeniul energiei regenerabile și în domeniul eficienței energetice. Deocamdată negociem toate aceste elemente cu Consiliul. Niciunul dintre aceste aspecte noi uh, deocamdată nu a fost acceptate de către Consiliu. Prin urmare, contăm uh, pe dumneavoastră, pe Comisie, să faceți anumite eforturi pentru a ne ajuta să ajungem la o decizie finală care să fie bună pentru energie. Oricum, uh, propunerea noastră este foarte bună, foarte echilibrată. Iar acum, în final, aș dori să vă întreb următoare. Ne uh, îngrijorează evoluțiile legate de planul Z. Probabil vă gândiți că acest program va, uh, Orizont 2020 va cofinanța planul SET, însă trebuie să înțelegem exact uh, în legătura cu Consiliul cum vă gândiți la acel plan uh, financiar pentru proiectul uh, SET. Sunt anumite aspecte care încă mai trebuie discutate la nivelul statelor membre, însă totuși aș dori, totuși aș dori să comentați dacă se poate pe marginea acestui subiect. Domnul Odi este ultimul care va interveni. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar pentru analiza excelentă pe care ne-ați uh, prezentat-o în legătură cu problematica politică. Am trei uh, comentarii. Mai întâi, în legătură cu uh, consecințele activităților de producție care nu includ și energia nucleară. Ați vorbit eh, despre foarte multe asigurări. Eh, eu înțeleg că sunt eh, și fonduri proprii. BP nu era o companie asigurată, însă a intervenit în cazul accidentului cu fonduri proprii. E clar că trebuie să luăm în considerare toate aceste aspecte astăzi. Apoi, în ceea ce privește rețelele, există un model. Sunt centre de producție importante și o multiplicitate de puncte de consum. Uh, dacă ne îndreptăm spre un model în care uh, va exista un punct de producție care se va multiplica prin energia regenerabilă, cum veți vedea problematica rețelelor și a investițiilor? Eu în această comisie am propus să avem o societate europeană a rețelelor de energie, Uh, evident, aceasta nu este în spiritul PPE-ului, însă cum vedeți dumneavoastră această problematică a rețelelor și a finanțării? Apoi, în ceea ce privește legislația, mm, la sfârșitul anului spuneați că veți propune uh, o lege. Eu cred că ne-ar trebui să vă grăbiți. Avem uh, dreptul să ne pregătim alegerile europene, iar apoi poporul la aceste alegeri va hotărâ da pentru rapoartele inițiative, da pentru comunicări, dar apoi lăsați-ne să ne ocupăm de alegeri pentru că apoi Parlamentul să legifereze așa cum trebuie pentru a pregăti viitoarea generație a obiectivelor noastre de după 2020, așa cum bine spuneați și dumneavoastră. Mulțumim. Vă rog acum, domnule comisar, după atâtea întrebări, mai avem cam 15 minute la dispoziție, vă rog. Herr Thomas hat einen Schwerpunkt auf Mulțumesc. Domnul Turmes, într-adevăr, a pus punctul pe ei în ceea ce privește prețul la uh, energie și sunt de acord în mare măsură cu dânsul. Într-adevăr, uh, prețul petrolului a crescut cel mai mult și cred că prețul petrolului um, va crește uh, pe termen lung și nu va mai scădea. Și, într-adevăr, cărbunele este foarte ieftin dintr-un motiv foarte clar, americanii uh, au utilizat cărbune pentru a produce energie electrică, uh, au acum gaz uh, de șist, au uh, resurse mari de uh, cărbune pe care le exportă inclusiv în Europa și care sunt relativ uh, ieftine pentru piața energetică, pentru uh, cogenerare. Prețul petrolului a crescut, însă este vorba de un preț global între piața americană și piața europeană. Este o uh, diferență de aproximativ 10%, care nu exista mai de mult. Ea a apărut prin uh, producția uh, internă de petrol în Statele Unite, dar 10% nu e o diferență semnificativă. Deci, dacă prețul petrolului crește, acest lucru afectează concurența globală, dar nu este un avantaj sau un dezavantaj. El la Chicago, la Shanghai și la Rotterdam e aproximativ același preț, același factor de cost pentru producerea de energie termică, pentru uh, sectorul uh, prelu- de prelucrare pentru industria petrochimică. Dar tocmai faptul că există un preț global al petrolului, indiferent cât de ridicat este acesta, care nu afectează concurența, ei bine, acest lucru nu se aplică la gaz și la curentul electric. Avem uh, un preț global al cărbunelui, și uh, exploatarea cărbunelui și deci a energiilor fosile uh, nu vor mai fi uh, permise în Europa după 2000 18 și sunt recunoscător că niciun, alt, niciun stat membru nu a cerut extinderea posibilității de uh, exploatare a cărbunelui uh, prin, de susținere a acestei exploatări prin subvenții. Uh, deci mă bucur că nu s-a cerut până acum acest lucru și sper să nu se întâmple nici pe viitor. În țara mea, în Germania, toate partidele au acceptat această dată. Întrebarea se pune mai mult în anumite state membre din centrul Europei, poate în Spania. Deci și aici vom avea un preț global pentru uh, cărbune, fie că e vorba de Columbia, Canada, uh, Africa de Sud, Australia, Rusia, și indiferent cât de ridicat este prețul cărbunelui, se mai adaugă uh, costul transportului eventual, care poate face o diferență, dar totuși este din nou un uh, factor global. În ceea ce privește biomasa și biocombustibilii, uh, avem de asemenea condiții globale. La uraniu, la fel, dar nu în ceea ce privește gazul și curentul electric. Și sunt două motive un motiv în ceea ce privește gazul reprezintă evoluția gazelor de șist. În Statele Unite, uh, prețurile au scăzut la 25% din media prețului în Uniunea Europeană. Eu nu cred că gazul de șist uh, poate juca un rol important în Europa așa cum o face în Statele Unite, din mai multe motive, nici nu vreau să intru în detalii. În orice caz, eu cred că această opțiune a gazului de șist uh, nu ar trebui respinsă general, pentru că există state membre care vor să exploateze gazul de șist. Uh, Regatul Unit, Polonia, poate statele Baltice, poate uh, state din Europa Centrală. Altele sunt împotrivă, de exemplu Franța. Dar vreau să vă spun din discuțiile cu partenerii ruși opțiunea gazului de șist îi uh, uh, face pe ruși să nu mai fie atât de sigur pe ei. Și dacă conceptul acesta de gaz din Rusia, gazoducte venind dinspre Rusia, uh, contracte pe termen lung uh, în care ei impun uh, condițiile, trebuie să plătim fie că avem nevoie sau nu de gaz și apoi indexarea prețului. E bine, aceste condiții nu vor mai uh, putea fi menținută atunci când există gazul de șist și atunci când avem și terminale uh, care să diversifice uh, aprovizionarea. Deci, s-ar putea, ok, nu vom fi independenți de gazul din Rusia, dar îl vom putea negocia de pe o altă poziție. Și cu toate acestea, un lucru este clar. Prețul uh, pe care l-au americanii la gaze nu va fi același în Europa. Deci nu vom ajunge la un preț așa de scăzut. Um, dar uh, poate că vom ajunge să uh, scădem diferența. Trebuie să ne luptăm ca diferența de preț să nu crească. Ar trebui să acceptăm diferențele, dar nu orice fel de diferențe. La același lucru și la uh, piețul, la prețul forței de muncă. În uh, Europa nu există o. Uh, adică Europa nu dorește să uh, își crească avantajele prin scăderea forței, prețului forței de muncă. Pentru că la noi valoarea adăugată industrială este un factor important. De asemenea, productivitatea poate fi crescută prin creșterea preciziei a infrastructurii, a formării. Avem uh, prețuri mai mari la energie, avem prețuri mai mari la uh, forța de muncă, dar nu uh, acceptăm orice fel de diferență față de prețurile din restul lumii. În ceea ce privește electricitatea, um, în uh, Consiliul European s-a prezentat o comparație a prețurilor uh, din Europa. Sunt foarte mari diferențele în Europa și avem o diferență tot mai mare față de țările arabe, față de Statele Unite ale Americii și alte regiuni din lume. Și e clar că curentul electric este tot mai important pentru industrie. E adevărat că, în medie, uh, economia uh, are doar 3-4% costuri de uh, electricitate. Dar dacă suntem cu un picior uh, în uh, cuptor și cu un picior în frigider, bun, uh, în medie avem 37 de grade temperatură, dar cu, uh, pe o parte înghețăm, pe o parte ne ardem. Deci e important să ajungem la un echilibru în Europa și trebuie să începem o dezbatere referitoare la uh, cupru, aluminiu, carbon, uh, hârtie, uh, industria textilă, oțel. Domnule Turmes, uh, eu m-am uitat la lanțul de aprovizionare EDK, lanțul uh, alimentar din uh, Germania. E vorba de locuri de muncă, domnule Turmes. Mă interesează locurile de muncă și eu aș vrea să păstrez fiecare loc de muncă în Europa. Și de aceea uh, avem nevoie de toate industriile, și vechi, și noi, și combustibil fosil, și energii regenerabile. Avem nevoie de toate. Intervenție din sală fără microfon comisarul. Doamna Hans, ați venit prea târziu. Eu deja în expunerea mea v-am răspuns la întrebări și am uh, utilizat acum uh, timpul să uh, mă refer la alte lucruri. Și vreau să uh, vă rog să nu mai interveniți acum pentru că ați, v-ați utilizat timpul de vorbire. Haideți să avem respect față de uh, divergențele de opinie, față de opiniile celuilalt. Um, Industria siderurgică europeană are, într-adevăr, uh, probleme uh, bugetare, dar are și probleme referitoare la prețurile energiei. Și e nevoie de un um, mecanism, de un um, model pentru uh, energie, astfel încât prețul să nu fie un factor care să alunge industria din Europa. Și apoi, în al doilea rând, domnilor și domnilor, eu aștept cu mare respect uh, decizia dumneavoastră uh, referitoare la uh, comercializarea certificatelor de emisii. Eu fac reclamă pentru backloading, dar Comisia ITRE respinge acest lucru și Comisia Envi are o poziție foarte diferită. Uh, se vede uh, schimbarea de climă în Parlamentul European. De, aici mă refer la clima, climatul politic. Pentru că acum 5 ani ne-ați fi spus uh, nu backloading înseamnă mult prea puțin. Și când mă duc la Consiliu, dumneavoastră nu sunteți doar eurodeputați, ci sunteți și cetățeni ai țărilor dumneavoastră. Sunteți poate, sunteți uh, uh, membri ai partidelor, poate chiar ai guvernelor, ați fost și mă duc la Consiliu și atunci când vorbesc despre obiectivele pentru 2030, pentru energii regenerabile și obiectivele de energie, eficiență energetică, Vreau să vă spun că nu doar în Polonia, ci și în multe alte state membre mi se spune mai degrabă lăsați-ne în pace să uh, ne descurcăm cu probleme pe care le avem. Spania, Portugalia, Grecia au apa uh, sub nas și nu vor să audă acum de obiective energetice. Și cei din Polonia par să se eschiveze. Slovacii, cehii, statele baltice, Bulgaria, România sunt fericiți că Polonia are o voce puternică și uh, un veto care, uh, poate să, pe care poate să-l opună. Și nu trebuie să devină și ei băieții răi. Eu spun că după anul 2020 trebuie să continuăm această poveste. Dar pentru asta și dumneavoastră și eu și Consiliul trebuie să fim pragmatici, să fim deschiși la compromis și să nu mergem în fiecare în direcții diferite cu idealismul sau dorințele noastre, pentru că atunci vom ajunge la o fragmentare și la o încetare a politicii europene în domeniul energiei și uh, schimbărilor climatice. Și atunci nu vom mai avea nevoie de un comisar pentru energie și unul pentru schimbări climatice. De aceea rugămintea mea este cu toții trebuie să ne relaxăm. Toată lumea și subiectul backloading este doar un semnal uh, al uh, schimbării climatice în Parlamentul European, care este și mai puternică, această schimbare, în Consiliul European. De ce intervenții naționale? S-a pus această întrebare. Energiile regenerabile au nevoie în continuare de o susținere um, a statului, directă sau indirectă. Trebuie să vedem că uh, energia eoliană este foarte aproape de piață. Din uh, Marea de Nord, din Marea Baltică, sunt, uh, e importantă, dar are nevoie în continuare de susținere. Energia geotermală, energia mării, de asemenea, au nevoie de timp. Nu, uh, nu vor supraviețui fără susținerea uh, publică. De asemenea, energia solară are nevoie în continuare de susținere publică. Însă, există în anumite părți uh, o susținere mult prea puternică sau diferențe foarte mari între uh, legislațiile referitoare la uh, subvenții și de aceea e nevoie de o armonizare, e nevoie de un mecanism degresiv pentru susținere și uh, propunerile din Parlamentul European uh, sunt într-adevăr uh, un, uh, o contribuție foarte importantă pentru noi și s-a, am fost întrebat ce propuneri mai uh, vin până în toamnă, astfel încât acest Parlament se poate să decidă. În primul rând, directiva referitoare la siguranța nucleară în mai. Apoi, în toamnă, propunerea noastră referitoare la uh, obligațiile de răspundere uh, la nivel european și a asigurărilor și domnul Turmes are dreptate. Întrebarea este ce înseamnă uh, o pagubă. Um, vorbim aici doar de despăgubirea materială, pagubelor materiale pentru oameni, pentru proprietatea acestora, uh, pentru natură. Eu aș vrea să merg cât mai departe posibil, dar vă spun un lucru. Am purtat deja discuții informale cu Consiliul și disponibilitatea Consiliului uh, de a accepta un mare salt înainte este foarte restrânsă, din mai multe motive. Motivul principal este, sigur, în urma rezoluției de a 13 state din săptămâna trecută, pentru că ați văzut cele 13 state nucleare, fără Germania, uh, s-au uh, întâlnit și motivul principal a fost că nu voiau ca Bruxelles să poată spune ceva în acest domeniu. Și aici încerc să găsesc un compromis. Dar cu cât uh, avem poziții mai maximale, uh, nu vom putea să discutăm. Pentru că putem să uh, spunem vorbe și să semnăm documente, dar nu vom putea face pași înainte. Deci trebuie să fim pregătiți să facem un compromis și sunt, e mai important să facem pași mulți și mici decât să avem un mare pas înainte, dar care să nu poată fi transpus în realitatea zilei de mâine. Și apoi vom veni și cu propunerea PCI, și anume proiecte de interes comun european, interconectorii, rețelele, super rețelele, uh, mecanismul conectarea Europei, Sărăcia energetică, da, și acest uh, subiect va face obiectul unei analize. Întrebarea hotărătoare este următoarea. Uh, sărăcia energetică, mobilitatea, uh, energia termică, răcirea, încălzirea, energia electrică sunt chestiuni necontroversate. Discutăm prea um, mult despre energia electrică și prea puțin de termoficare. Întrebarea este, vrem să atenuăm uh, această sărăcie prin uh, reglementarea preț prețurilor? Sau vrem să o includem în coșul prestațiilor sociale? Eu aș pleda pentru a doua variantă. Dereglementarea nu ar trebui să uh, Uh, reglementarea nu ar trebui să fie prioritară, ea reprezintă o intervenție pe uh, piață. Pentru că atunci mâine o să ni se ceară îmbrăcăminte uh, gratuită, uh, mâncare gratuită, uh, locuințe gratuite. Um, ar trebui să existe uh, sprijin, un sprijin din partea statului uh, pentru oameni, astfel încât aceștia să își poată permite singuri um, toate aceste lucruri, și îmbrăcămintea, și hrana, și locuința, și energia electrică. Și eu nu am spus că eu, eu nu fac reclamă aici uh, pentru uh, susținerea financiară a petrolului. Nu spun că ar trebui să consumăm mai mult petrol în Europa, dar produsele petroliere de care are nevoie Europa, uh, petrolul industrial, benzina și așa mai departe, ar trebui să fie rafinate în rafinările din Europa și nu să fie aduse din uh, Rusia. Pentru că e vorba de locuri de muncă calificate de ingineri, tehnicieni, care trebuie să rămână în industria noastră europeană. Domnul Prodi s-a referit la euroobligațiuni. Și cred că, într-adevăr, uh, bun, euroobligațiunea nu intră în uh, competența mea, ci a colegului meu, Oli Ren, și aici mă uh, retrag. Însă, Eh, obligațiunile de proiect sunt importante. Avem acum un proiect eh, pilot și dacă primim fondurile pentru eh, conectarea Europei, atunci avem 1,5 miliarde pe care nu le vom uh, aloca uh, ca sume fixe, ci sub formă, le vom folosi sub formă de garanții uh, de acoperire a riscului și obligațiuni de proiect. Și atunci putem să uh, Um, multiplicăm această sumă pentru realizarea infrastructurii energetice europene. Apoi, a mai fost o întrebare. Care e situația cu partenerii noștri ruși? Uh, joi, vineri avem din nou summitul la Moscova și rămâne o problemă fundamentală. Rușii acceptă pachetele noastre privind de piața internă, Uh, nu acceptă um, decuplarea, nu acceptă um, noile noastre cerințe și vor ca toate uh, proiectele rusești să fie uh, să primească o derogare de la regulile noastre privind accesul părților terțe și uh, decuplarea. Și acest lucru nu este acceptabil pentru că toți partenerii noștri, de la norvegieni până la algerieni, operatorii europeni și operatorii ruși, trebuie toți să îndeplinească aceleași eh, condințe, eh, condiții eh, și aceleași cerințe. Și sper că toți partenerii ruși, Novatec, Rosneft, care produc și exportă petrol, să utilizeze posibilitatea de export de gaz uh, pe, și să intre în discuții cu noi alături de Gazprom. Uh, și eu aș vrea, din potrivă, să fim noi competitivi și să rafinăm uh, produse și să le exportăm în Rusia și nu invers. Planul SET este în continuare foarte important și e foarte clar că vom avea, ok, 80, 70, 60 miliarde uh, din care trebuie să uh, finanțăm uh, cercetarea în domeniul energiei. Și nu știu care vor fi banii, dar trebuie să fixăm niște priorități și, în primul rând, sigur că vom prioritiza proiectele care au fost deja începute în planul SET. Uh, și aici am uh, citit și cu mare plăcere uh, uh, poziția Parlamentului, care se suprapune aproape 100% peste ideile mele. Și apoi, o societate europeană pentru rețele. Sună foarte interesant. Unii ar spune că sistemul nostru de uh, conducte și de re- super rețele ar trebui să fie integrate. Și să vă dau uh, un exemplu. China. În China există o companie care deține 80% din rețele. Eu sunt un realist. Știu că statele membre nu vor uh, renunța la suveranitatea lor. Ele nu vor permite ca acest lucru să se decide la nivel european. Deci avem doar două posibilități. Uh, să utilizăm ENSO-E și ENSO-G pentru o cât mai puternică coordonare și pentru o armonizare cât mai puternică. Și eu sunt uh, uh, convins că uh, aceste două instrumente împreună cu EISA sunt instrumentele pe care să le putem utiliza luând la cunoștință diferențele naționale și diferențele de interese uh, Uh, care ar putea, care nu cred că ar face posibilă crearea unei societăți europene în următorii ani. Și ați vorbit despre uh, tema, uh, subiectul acestor centrale nucleare din Belgia care pun probleme. Într-adevăr, în testele de rezistență am verificat cauzele externe și cauzele materiale de proiectare, de construcție nu au fost uh, verificate. Și, într-adevăr, aceste deficiențe uh, tehnice, uh, fracturi sau eu știu, țin de verificările care trebuie să aibă loc la nivel național. Um, și eu cred că autoritatea de reglementare din Belgia și guvernul belgian uh, pot uh, să se bucure de încrederea noastră că vor verifica situația. E o chestiune unde în Europa se aplică principiul subsidiarității. Mulțumesc! Bine, ringrațiamo il commissario per la sua presenza qui. Mulțumim, domnule comisar, pentru prezența sa aici și pentru că a răspuns exhaustiv uh, tuturor întrebărilor. Mulțumim, domnule comisar, și succes! Grazie, ciao! Allora, proseguiamo i nostri lavori, abbiamo un quarto d'ora di Avem cam un sfert de oră de întârziere, dar nu e nimic grav, uh, vom recupera. Trecem uh, acum la raportul domnului Vidal Quadras. E vorba de modificarea directivei privind calitatea, calitatea măscurează benzinei și a motorinei și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Vă rog, domnule. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să salut uh, prezența doamnei Lepaș, care este coraportor, membru în Comisia Envi. Am avut cu dânsa discuții fructuoase pentru a putea coordona activitatea ambelor comisii. Prin urmare, bun venit, Corin! Dragi prieteni, astăzi începem discuțiile din cadrul comisiei noastre în legătură cu o propunere care ar putea conține anumite aspecte controversate. Eu uh, sper și îmi doresc să găsim uh, uh, un teren de acțiune comun. Cu siguranță putem fi de acord cu faptul că scopul acestei propuneri este unul bun, și anume să ne ocupăm cu schimbările indirecte ale utilizării terenurilor asociate cu carburanții. Este vorba despre terenuri agricole care pot fi folosite pentru uh, producția uh, biocombustibilor, dar în aceste cazuri uh, producția agricolă este afectată și, prin consecință, terenuri de tipul pășunilor sunt convertite pentru lanțul alimentar, pentru animale sau oameni. Acest fenomen reduce economiile de dioxid de carbon la care contribuie uh, biocombustibilii uh, atunci când uh, îi folosim în lupta împotriva schimbărilor climatice. Însă, măsurile propuse de comisie aduc în discuție întrebări fundamentale. Trei subiecte majore merită atenția noastră. Primul subiect este cel al uh, factorilor uh, ILUC. Acești uh, factori atribuie fiecare culturi o anumită valoare care reprezintă misiunea sa în funcție de ILUC. Comisia a stabilit deja o obligație de raportare cu privire la acești factori. Chiar și așa, opinii științifice care vizează factorii ILUC nu sunt uh, unanime. Într-adevăr, Comisia recunoaște faptul că ILUC nu poate uh, să uh, fie uh, măsur, nu pot fi măsurate în mod direct, obiectiv. Prin urmare, e nevoie de folosirea unor modele economice care, la rândul lor, prezintă anumite limitări și incertitudini ca orice alt model. Prin urmare, are sens să introducem într-o legislație obligatorie uh, factori uh, în legătură cu care există controverse și care trebuie uh, actualizați periodic? Ei bine, aceasta este o întrebare pe care trebuie să ne o punem. Apoi, în legătură cu legislația care trebuie luată în considerare, bine, aceasta trebuie să fie stabilă și previzibilă. Apoi, trebuie să ne referim la uh, uh, acea discrepanță de 5% uh, care vizează reducerea biocombustibilor la nivelurile lor actuale. Oricum trebuie făcute anumite investiții pentru a putea să ne conformăm cu obiectivul nostru de 10% de uh, energii regenerabile în producția de energie până în 2020. Într-adevăr, se pare că statele membre nu vor putea să atingă acest obiectiv dacă uh, se impune acest plafon. Uh, ca alternative avem motoarele uh, electrice, energia uh, regenerabilă, îmbunătățirea eficienței energetice și așa mai departe. Însă toate acestea nu vor putea să uh, acopere lipsurile create. Însă nu se face discriminare între acești combustibili și cei tradiționali. Deși e clar că uh, aceștia uh, din tâi au anumite beneficii pentru mediul care nu pot fi ignorate. Apoi, uh, uh, al treilea aspect vizează o numărătoare multiplă. Comisia trebuie să permită statelor membre să numere de două ori sau chiar de patru ori biocombustibile atunci când își calculează conformitatea cu obiectivul de 10%. Mă întreb dacă aceasta este o măsură vizată să stimuleze producția uh, de biocombustibili sau un calcul aritmetic doar ca să facă posibilă situația în care statele membre pot să-și atingă în mod artificial un obiectiv. Numărătoarea multiplă îmi pare că are mai multe lipsuri pentru că poate limita cantitățile de biocombustibil produse, deși e nevoie de uh, anumite calcule pentru uh, modul în care aceștia uh, se uh, adecvează obiectivelor noastre sau nu. Biocombustibilii prezintă avantaje în diverse domenii, uh, și contribuie la uh, reducerea gazelor cu efect de seră, dar în aceeași măsură uh, reduc dependența energetică și contribuie la promovarea dezvoltării economice uh, a industriei noastre și agriculturii noastre. Abordarea noastră trebuie să fie așadar cuprinzătoare. Prin urmare, trebuie să luăm uh, măsuri pentru a reduce iluc. Asta înseamnă că trebuie să căutăm acele măsuri uh, care au cel mai mic impact posibil asupra beneficiilor asociate cu biocombustibilii și care să nu afecteze astfel industria noastră în uh, vremuri uh, atât de dificile. Printre aceste idei, una care trebuie analizată este uh, crearea unei, unui subobiectiv uh, pentru biocombustibili uh, care au un potențial um, extraordinar de economisire a emisiilor și care deocamdată nu sunt disponibili comercial în cantități mari. Toate acestea pentru a le stimula producția. Uh, cu toate acestea, în acest caz, ar trebui să stabilim anumite obiective care să meargă dincolo de 2020 pentru a crea un cadru credibil pentru uh, asemenea biocombustibili. O altă idee ar fi să stimulăm măsurile de atenuare, precum uh, uh producția Uh, pe terenuri nefolosite sau degradate, apoi uh, creșterea performanței anuale și a producției de coproduse. În rezumat, doamnă președinte, adică pe scurt, și asta înseamnă că voi termina, deci, pe scurt, ne confruntăm cu uh, următoarea dilemă, care nu este ușor de soluționat fie renunțăm acest obiectiv de 10% de uh, energie regenerabilă în energia pentru transport, în care numărătoarea multiplă reprezintă o recunoaștere implicită, fie încercăm uh, să uh, atenuăm fenomenul ILUC fără a limita producția noastră de biocombustibil de primă generație. Așa văd eu lucrurile. După cum vedeți, problema necesită o soluție, prin urmare trebuie să acționăm împreună uh, pentru a găsi o soluție. De aștept să văd care sunt opiniile dumneavoastră, opiniile colegilor, pentru că cu raportorii din umbră deja am avut un schimb de opinii foarte productiv, însă opinia dumneavoastră în legătură cu toate aceste aspecte și în legătură cu altele pe care le considerați relevante. Vă mulțumesc! Grazie, colega Vidal quadros, per tre minute, Madame Thompson. Mulțumesc, acum doamna Thompson, trei minute. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aproape întregul consum de energie din transport, din sectorul transporturilor, constă în combustibil uh, fosil. E o problemă uriașă. Am auzit tocmai de la domnul comisar că prețurile cresc la producția de petrol. Motiv pentru care Uniunea Europeană trebuie să aleagă investiții ecologice și un sector de transport mai uh, durabil. Eu cred că biocarburanții și automobilele electrice, uh, care trebuie și ele incluse, reprezintă calea spre un sector de transporturi fără combustibil fosil. Trebuie să vă reamintesc că ne-am hotărât uh, să adoptăm acest uh, plafon de 10%, dar nu biocarburanți, ci energie regenerabilă în sectorul de transport. De aceea Cred că trebuie să ne gândim și la alte posibilități uh, dincolo de uh, biocombustibili. Să ne gândim că biocarburanții utilizați în transportul trebuie să fie durabili și să ducă la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și apoi să nu ducă la despădurire și nici la creșterea prețurilor la alimente. Motiv pentru care noi trebuie să producem biocarburanți durabili și să ne gândim și la producerea pe scară largă, a producția pe scară largă, mă scuzați, la uh, automobile electrice. Cred că un plafon de 5% e prea uh, ridicat. Cred că ar fi mai bun un prag de 4%, ceea ce ar duce la uh, creșterea efectelor uh, pentru niște biocarburanți cu adevărat durabili. E foarte important să avem și ținte separate și să existe un, un, un uh, subobiectiv de măcar 2% obligatoriu pentru biocarburanți. Vedem acum că uh, combustibilii de a doua generație uh, sunt disponibili pe piață și chiar sunt produși pe scară largă. Mulți se întreabă dacă avem și materiile prime pentru a doua generație, dar vă pot spune că avem un volum însemnat de bioproduse din sectorul agricol, de exemplu din paie. Uh, și paiele pot fi utilizate în uh, bio, producția de bioetanol de a doua generație. În ianuarie 2012, Bloomberg a finanț, uh, publicat un raport în legătură cu potențialul creierii de locuri de muncă cu, în acest sector al biocarburanților de a doua generație. Eu cred, într-adevăr, că se pot crea multe locuri de muncă. Um, Uh, new jobs. Pot uh, crea uh, mii de locuri de muncă uh, cu bioetanol. Da, oricum, și putem de adevăr face asta fără a influența mediul înconjurător și am putea crea 1,8 milioane de locuri de muncă. Uh, și sigur să nu scăpăm din uh, vedere și factorul uh, ILUC, uh, anume schimbarea indirectă a utilizării trenurilor. Mulțumesc. Acum domnul Turme, trei minute. Intervenție fără microfon. Thank you for your input. Mulțumesc. Și-a propus Comisia, practic, este o soluție care vine cu întârziere de 2 ani față de ce mi am rugat noi să facă ca rezultat a ultimelor două ore de, nego- de negocieri pentru a uh, reînnoi directiva în decembrie 2008. La acea vreme știam deja că biocarburanții de primă generație sau agrocarburanți vor fi o problemă. Tot ce facem noi acum este să ne asigurăm că evaluarea ciclului de viață și echilibrul de oxid de carbon este complet ține cont și de schimbările de terenuri directe și de cele indirecte. În sfârșit avem uh, această măsură. Cred că e bine, totuși, că uh, Comisia a venit acum cu cifre. Apropo, Statele Unite deja au legislație bazată pe uh, așa numitul ILUC, adică schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Trebuie să învățăm din experiența americană. Cred că nu, pat, nu putem avea doar politici de comandă și de control, deci trebuie să introducem factorul ILUC într-un, într-un sistem bazat pe piață, să ne gândim la prețuri. Deci trebuie să introducem factorii ILUC în directiva privitoare la eh, calitatea carburanților. Companiile de rafinare vor avea nevoie de stimulente pentru a respecta pragul cel mai înalt eh, fără emisie de dioxid de carbon cu eh, biocarburanții eh, cei mai buni. Deci trebuie legat ILUC cu, de prețurile de pe piață. Așadar, trebuie să vedem cum să facem asta în mod inteligent. Voi mai avea însă ocazii să mă refer la alte puncte importante în dezbatere. Grazie. La parola al colega Chichester, prego. Domnul Chichester. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc um, colegului nostru raportor pentru uh, prezentarea dilemei cu care ne confruntăm în uh, legătură cu acest subiect. Uh, eu susțin cu totul direcția pe care a abordat-o dânsul. Însă, aș dori să spun că, în mod clar, avem nevoie de claritate în legătură cu acest subiect pentru a putea încuraja investițiile. Știu că o companie a investit aproximativ uh, o jumătate de milion de lire într-o uh, fabrică, într-o instalație și acum așteaptă anumite uh, decizii în acest domeniu. Însă am o întrebare. Cum ne vom atinge acest obiectiv de 10% prin mașinile electrice? De unde vor veni acestea? Sunt de acord cu domnul Vidal Quadras că nu vom ajunge chiar la acest obiectiv de 10%, pentru că este un țintă foarte înaltă. Ar trebui să avem totuși niște planuri în acest uh, sens, pentru că ne învârtim aproape în cerc în ceea ce privește biomasa și biocombustibilii ne-am gândit că este un lucru bun, după care am analizat puțin dezavantajele și ne-am dat seama că lucrurile nu sunt totuși chiar atât de simple. E clar că aceasta este o discuție preliminară și, după cum spuneam, cred că domnul Vidal Quadras uh, și-a asumat bine această sarcină destul de dificilă, iar eu voi face tot posibil pentru a-l ajuta. Vă mulțumesc. După aver ascultat Mulțumim. După ce am ascultat pe raportor și raportorii din umbră, acum Dau cuvântul doamnei Lepaj, raportarea de la ENVI. Merci euh, beaucoup. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, domnului raportor, domnului Vidal Quadras, uh, cu care am avut o cooperare bună. Ne bucurăm amândoi de acest lucru. N-a fost uh, ușor să cooperăm atât de bine și pot să spun că împărtășesc absolut tot ce spunea dânsul în legătură cu dificultatea acestui exercițiu. Uh, cred că avem mai multe aspecte asupra cărora putem găsi ușor uh, un uh, acord. Primul aspect este următorul. Obiectivul este de a reduce sau de a contribui la reducerea um, gazelor cu efect de seră, iar asta ar trebui să ne orienteze atunci când vine vorba de uh, direcția pe care trebuie să o abordăm. Apoi, cel de-al doilea obiectiv este cel al luării în considerare a investițiilor care au putut fi făcute de, tot, de toți cei care au Uh, dorit să facă acest lucru, pe care i-am consiliat. Sunt unii care au um, uh, investit în biocombustibilii de primă generație într-o manieră care ne-a uimit, mai ales în această uh, perioadă de uh, criză și au contribuit la locuri de muncă și creștere în Europa în astfel de vremuri. Apoi trebuie să dăm un semnal clar în legătură un uh, semnal clar în legătură cu această politică. Apoi, uh, ar trebui să ne gândim că ar trebui să uh, alegem între mize și direcții. Sunt politici care trebuie gândite pentru a fi durabile pe termen lung. Ar fi interesant uh, să dăm un semnal nou, dar acest semnal până la urmă nu este uh, cu totul nou, pentru că a existat o uh, directivă în 2009 și o dezbatere în Parlament uh, la vremea aceea. Am hotărât atunci să trecem la um, biocombustibil de a doua generație, un lucru de genul acesta s-a spus atunci, însă acest uh, lucru nu este neapărat viabil pentru că în uh, anumite state uh, produsele alimentare sunt transformate în biocarburanți, însă astfel populația este privată de alimente care îi sunt necesare în fiecare zi. Acestea sunt elemente în legătură cu care putem să fim cu toții de acord. Apoi, haideți să vedem cum am putea să găsim nivelurile adecvate atunci când vine vorba despre uh, acel procent de 5%. Ni se pare evident uriaș, însă ar trebui să primim o indicație clară în legătură cu direcția uh, pe care ar trebui să mergem. Apoi uh, ar trebui să separăm etanol de biodiesel. E bine, aceasta este o întrebare pe care ar trebui să ne o adresăm. În mod în manieră uh, generală, um, aceste uh, tipuri de carburant nu sunt neapărat foarte similare. Apoi, uh, oare ar trebui să păstrăm factorul 2 și factorul 4, așa cum propune Comisia și dacă da, atunci pe ce criterii? Și acestea fiind acceptate, să nu uităm că interesul acestei directive este, și aici mă alătur colegului meu, de a dezvolta noi tehnologii și noi locuri de muncă um, în legătură cu biocombustibilii de a doua generație și de a da un semnal clar în legătură cu investițiile durabile pentru a permite o perenitate a investițiilor uh, făcute. Apoi, în cele din urmă, trebuie să luăm în considerare acest uh, factor uh, ILUC. Domnul Vidal Coadră spunea anterior că ar trebui revizuit acest factor și încă într-o manieră periodică pentru că lucrurile vor progresa. Însă asta nu înseamnă că această direcție nu este una bună. E clar că trebuie să avem o abordare globală ilegală și că nu e de dorit să folosim sau uh, să favorizăm uh, biocarburanții dacă uh, efectele lor sunt mai degrabă negative decât pozitive, dacă e să ne raportăm la obiectivul nostru global de reducere a emisiilor. Așadar, doamnelor și domnilor, aceasta este situația de fapt în legătură cu acest raport. Aș dori ca factorul ILUC să fie luat în considerare pentru că este un aspect important. Apoi aș dori să putem uh, găsi un uh, bun uh, nivel în legătură cu toate aceste aspecte pentru ca investitorii să nu fie penalizați și astfel să avem investiții, iar criteriile trebuie să fie cât se poate de raționale, deși acest lucru este dificil pentru a putea face cele mai bune alegeri. Vă mulțumesc! Așa de... Deci- Mulțumim și acum domnul Gribl. Mulțumim. Doamnă președinte și mulțumim eh, raportorilor pentru prezentarea inițială, mulțumim colegului Vidal Quadras. Sunt de acord, întrebarea e dacă dorim să ajungem într-adevăr la un prag de 10% energie, combustibil regenerabil la transport sau să eh, impulsionăm investitorii în sector sau vom uh, strica încrederea și așa puțină care mai există. Pot să mă refer la exemplu polonez. Uh, în Europa se produce uh, carburant, bio, carburant, biodiesel, în, spate bio, în Statele Unite bioetanol. Noi nu avem uh, capacitatea uh, de mm, pur și simplu de a prelucra uleiul de rapiță de care avem nevoie. Uh, cu toate, dar s-au acordat multe stimulente pentru um, schimbarea destinației terenurilor și uh, nu statul a investit, ci investitori privați care au și făcut împrumuturi să cultive rapiță, cred, crezând că este o investiție pe termen lung. Și acum, sigur că ei ne întreabă, vreți să, să părăsim acest mod de producție, pe ce cale ne veți duce. Pur și simplu, uh, investiția lor n-a adus beneficii încă și acum noi spunem că trebuie să limităm uh, plafonul la 5%. Deci, până la urmă, ce încercăm să facem aici? Eu înțeleg uh, acest factor iluc și efectul iluc și înțeleg că trebuie să încercăm să ne comportăm responsabili dar nu putem să risipim uh, și așa puțină încredere care a mai rămas în instituțiile europene, schimbând uh, peste noapte sau, mă rog, de la an la an, regulamentele. Și încă ceva. Gândiți-vă și la perspectiva agricultorilor. 70-80% din uh, agricultura europeană reprezintă cerealele și în multe țări Uh, s-a renunțat la uh, cultură de cartofi și de speclă de zahăr în favoarea mm, bio, plantelor din care se face biocombustibil și producerea de bioetanol și biodiesel. prezintă și factori post producție, deci. Uh, e vorba de mm, furaje pentru animale. Deci nu e așa cum spune doamna Lăpaj. Nu înseamnă că ei mâncarea de la gura oamenilor producând uh, biocarburant. Și în același timp în Polonia noi importăm cereale din plante modificate genetic în loc să producem furaje cu conținut ridicat de proteine. Iată Ehm, această chestiune are multe aspecte, nu trebuie să o privim doar dintr-o, uh, dintr-un punct de vedere foarte îngust. Da, colega Nibler, prego. Doamna Nibler, acum vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Văd că mai avem doar puțin timp, deci o să încerc să fiu succintă pentru că e prima, primul schimb de opinii. Vreau să-i mulțumesc domnului Vidal Codes pentru această introducere excelentă și, într-adevăr, mă alătur și eu antevorbitorilor mei. Vreau doar să fac o observație. Um, nu vrem, într-adevăr, să distrugem încrederea și uh, trebuie să garantăm siguranța investițiilor. Acest subiect este un subiect foarte important. Um, biocombustibilii de primă generație, sigur, uh, pot fi uh, susținuți um, și să cerem înăsprirea obiectivelor, a condițiilor, uh, dar uh, trebuie să ne gândim uh, la cum punem problema pentru ca să nu pierdem încrederea, mai ales a companiilor de mijloc, de dimensiune medie, care sunt, au intrat ca operatori foarte puternici pe, pe această piață. Deci, uh, într-adevăr, am trecut de marea euforie um, și sigur că trebuie să susținem biocombustibile de a doua generație, dar să facem acest lucru uh, de asemenea manieră încât și investițiile în biocombustibile de prima generație să aibă șansa de a continua. Deci să avem o abordare moderată și sunt recunoscătoare domnului Vidal Quadras care a spus că într-adevăr avem dileme aici. Uh, Uh, și uh, trebuie să avem o abordare precaută. Mulțumesc! La Comisie. Mulțumim și acum, uh, dacă din partea Comisiei dorește cineva să ia cuvântul, vă rog. Thank you very much, madam. Uh... Mulțumesc, doamnă. Dat fiind că um, orele sunt târzii, voi încerca să fiu succint. Suntem recunoscători pentru această dezbatere. Uh, spusele raportorului cu cele trei probleme cheie uh, a însemnat că raportorul a pus punctul pe ei, e vorba de factorii lucru, limitarea de 5% și numărătoarea multiplă și vedem că acest, acești factori apar și în discuțiile noastre în uh, Consiliu și vor apărea și pe viitor. Exact acești trei factori. Din punct de vedere al Comisiei, noi considerăm că propunerea noastră e răspunsul corect la provocările uh, cu care se confruntă biocarburanții astăzi. Noi știm, că astăzi, noi știm astăzi mai mult decât știam în 2008 atunci când am negociat directiva. Avem noi cunoștințe, știm că sunt probleme cu aceste emisii indirecte și problemele sunt grave. Uh, și e bine să încercăm să eliminăm aceste probleme și noi credem că propunerea noastră uh, înseamnă că s-a găsit echilibru corect între tot felul de interese diverse care sunt implicate aici, pentru că în același timp reduce emisiile indirecte și respectă investițiile care au fost deja făcute. Cred că cel mai important trimite un semnal foarte clar în legătură cu ce tip de biocarburante dorim noi pe vi- pentru viitor și acest lucru a fost menționat de unii vorbitori și anume industria așteaptă acest semnal din partea noastră și semnalul trebuie să fie foarte clar și noi credem că este clar, pentru că în primul rând spunem că dorim să limităm stimulentele viitoare pentru biocarburanții de primă generație care au nivelul cel mai ridicat de emisii indirecte și dorim să acordăm stimulente uh, suplimentare prin uh, următoarea quadruplă. Putem discuta dacă e eficientă sau nu, dar măcar identificăm acei biocarburanți care credem noi că sunt uh, cei mai valoroși. Deci sperăm că am uh, atins echilibrul dorit, dar oricum așteptăm cu interes dezbaterea. Vreau să mai spun ceva. Uh, s-a cerut aici o evaluare de impact. Pot face un mic anunț publicitar. Uh, noi, cei de la Comisie, am făcut o evaluare de impact foarte amănunțită. Vă, este pusă la dispoziție și o veți putea studia. Mulțumesc! Bine, grație la Comisiune. Bine, mulțumim. Acum are cuvântul în încheiere. Din nou, domnul Vidal Quadrat, vă rog. doamnă eh, președintă domnule președinte. Cred că putem să fim mulțumiți de acest prim schimb de opinii. Pentru că am realizat un lucru foarte important, și anume am reușit să definim foarte bine problema și să o înțelegem. Și acum trebuie să căutăm o soluție care să fie și susținută de majoritate. Astăzi uh, a reieșit deja faptul că avem uh, puncte comune. De exemplu, investițiile care au fost deja realizate nu trebuie să fie periclitate. Eu cred că nimeni nu pune la îndoială acest lucru aceste investiții trebuie să fie protejate. În al doilea rând, nu trebuie să creăm uh, impresia că uh, reglementarea este uh, una instabilă, pentru că astfel se creează incertitudine și acest lucru, sigur, nu este bun pentru investițiile, pentru evoluția ulterioară a acestui sector. Și, în al treilea rând, suntem cu toții de acord că uh, trebuie să atenuăm consecințele negative ale schimbării indirecte a utilizării terenurilor. Deci trebuie să vedem acum cum anume să procedăm. Comisia a venit cu mai multe propuneri, un plafon de 5%, o listă cu biocarburanți de a doua și a treia generație, care pot să uh, fie și subvenționați. Uh, sunt o serie de măsuri pe care le vom analiza și, ca de obicei, vom uh, porni de la baza muncii foarte bine făcute a comisiei și vom continua să vom încerca să o îmbunătățim și mai mult. Și sper că vom avea o bună colaborare cu toți colegii. Mulțumim și vă reamintesc următoarea dezbatere pe tema asta se va desfășura pe 24-25 aprilie. Mulțumim tuturor colegilor. Și vă mai reamintesc și că următoarea reuniune a comisiei noastre se va desfășura tocmai pe 24-25 aprilie, dat fiind că cea de pe 11 a fost uh, Mm, amânată sau chiar anulată. Mulțumesc uh, pentru că v-ați petrecut întreaga zi alături de mine și uh, poftă bună. Mulțumesc!